Everyone and uh, welcome. Bună dimineața tuturor, bun venit înapoi. Ne așteaptă un volum foarte mare de lucru, dar vă urez toate cele bune pentru toamna aceasta. La cererea grupului NF, punctele 10, 11 și 12 vor fi discutate la începutul ordinii de zi de astăzi. Dacă nu aveți obiecții, atunci adoptăm ordinea de zi cu această modificare. Couple of announcements. Câteva anunțuri, având în vedere volumul de lucru mare, acum la sfârșitul mandatului, coordonatorii au hotărât să deschidă termenul limită pentru amendamente la propunerile comisiei la mai multe dosare. Așadar, nu va fi numit nici un raportor pentru aviz la ENVI și nu vor fi avize la aceste dosare. Amendamentele adoptate la noi la ENVI vor fi puse la oaltă într-un um, aviz făcut de către mine, de președinte. Așadar, acestea sunt următoarele termene limite, următoarele calendare. Uh, Janoanele cu privire la emisiile scăzute de carbon, codecizie, termenul limită pentru amendamente la ENVI este 9 uh, octombrie, ora 11, votăm la ENVI 19-20 decembrie. Programul Europa Digitală, din nou codecizie, termenul limită pentru amendamente la ENVI este 9 octombrie, ora 11 și vom vota în 8 noiembrie. În ce privește conferința ambasadorilor, știți că uh, se organizează ca în fiecare an la Parlament o conferință cu toți ambasadorii UE. Anul acesta va avea loc în 4 septembrie după amiaza și una dintre cele trei, cele trei teme va fi schimbarea climatică, uh, agenda propunerea de ordine de zi, de fapt, va a fost trimisă și vă invit să participați. Apoi, vom avea o reuniune extraordinară în 12 noiembrie la Strasburg, 12 noiembrie, de la 7 la 9 seara, trebuie să votăm atunci niște rapoarte și avize urgente. O să vă transmitem ordinea de zi, proiectul de ordine de zi în, uh, la momentul oportun. Astăzi interpretarea este în 20 de limbi, și ca de obicei, dosarul reuniunii este disponibil în mod electronic și reuniunea este transmisă live prin internet. De asemenea, v-am transmis recomandările coordonatorilor din 10 iulie. Dacă nu există obiecții, acestea pot fi considerate aprobate. De asemenea, ați primit procesele verbale ale reuniunilor din 25-26 aprilie, 16-17 mai și 7 iunie. Dacă nu există nici obiecțiile până la sfârșitul reuniunii, le putem considera și pe acestea adoptate. Dacă, și având în vedere că ați fost de acord, vom începe cu punctul 10 de pe ordinea de zi, raportor pentru aviz, este doamna Melea, care va fi înlocuită astăzi de doamna Troșenovski. Așadar, tema este protecția lucrătorilor de uh, riscurile legate de expunerea la mutageni și carcinogeni la locul de muncă. Doamna Troșenovski, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de toate, o să-mi cer scuze în numele doamnei Melean, care nu a putut să fie prezentă astăzi pentru a vă prezenta acest raport. Raport din motive de familie, ea trebuie să rămână acasă, așa că m-a rugat pe mine să cer scuze în numele ei. Acest, această propunere a Comisiei se referă la cinci substanțe noi considerate cancerigene se ține cont de remarcile prezentate de diferite grupuri atunci când uh, s-au uh, au organizat reuniunile și s-a ținut com, cont și de amendamente, atât de amendamentele din Envy uh, și cele de la Emple. A fost foarte greu de găsit un echilibru între protecția necesară pentru lucrători, capacitatea de formare a lucrătorilor și punerea în aplicare uh, Uh, mai ales uh, dificilă pentru IMM-uri și că capacitățile sistemelor de asigurări sociale naționale în perspectiva uh, plătirii unor indemnizații pentru lucrătorii afectați. În ceea ce privește diferitele substanțe din propunerea Comisiei, se pare că există o omogenitate în Europa a ratelor, a, a, um, ratelor deja în vigoare, deci nu trebuie făcută a, a, decât o adaptare în ceea ce privește o substanță. Armonizarea nu trebuie să um, aibă un impact foarte mare asupra filierelor care folosesc aceste substanțe. Așadar, am prezentat amendamente în acest sens. Doamna Melea speră că vom putea lucra cu succes împreună. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Dau acum uh, cuvântul raportorilor din umbră. Gracias, presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi fi foarte succins, succint și știu că nu așa se începe o intervenție. În circumscripția mea cunoaștem foarte bine această temă care ni se prezintă astăzi. În sudul Cataloniei, Luptăm deja de mai bine de două decenii cu ajutorul Uniunii Europene pentru a depolua terenurile industriale, populația fiind foarte afectată de uh, compușii uh, cu metale grele din aceste zone. Aceste lucruri se vor finaliza în 5 ani. Este deci foarte important, atât din punct de vedere uh, Um, laboral, cât și din punct de vedere ecologic, um, e foarte important să avem un um, raport în acest domeniu. Deci, cred că este foarte, uh, foarte bun raportul prezentat de doamna Melan și de asemenea și raportul de la Emple. Deci, este foarte bine să încercăm să abordăm uh, exp- această expunere a lucrătorilor la substanțele cancerigene și mutagene. Până acum, noi, legislatorii și nici oamenii de știință, nu am uh, tratat bolile mintale, nu am vorbit despre bolile mintale legate de expunerea la aceste, uh, la aceste boi, este, la aceste substanțe. Um, costul acestor boli Uh, se ridică la 600 de miliarde în fiecare an. Trebuie să uh, dedicăm resurse pentru cercetare și pentru dezvoltare pentru a proteja lucrătorii europeni din toate domeniile. Este o chestiune vitală pentru milioane de europeni. Am spus că voi fi succint, așadar mulțumesc, doamnă președinte. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Din partea socialiștilor, atunci, doamna Vișniescă. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Agenția Europeană pentru Securitatea Muncii spune că 25% din morți au loc din cauza cancerului și dacă ne uităm și la costuri, atunci acestea se ridică la 100 de milioane de euro în fiecare an. Așadar, aceste propuneri se referă la îmbunătățirea protecției lucrătorilor din Europa și este important să menținem și să îmbunătățim condițiile de lucru, mai ales pentru lucrătorii care sunt expuși la substanțe mutagene și cancerigene. câteva limitări pentru valoarea de referință a cinci compuși cancerigeni um, vor îmbunătăți, conform acestei propuneri, calitatea vieții lucrătorilor și vom avea așadar condiții de lucru mai bune în Europa. și se vor evita câteva tra- tra- tratamentele dureroase uh, pentru oamenii care uh, s-ar putea îmbolnăvi. Deci cred că schimbările propuse de comisie sunt pe calea cea bună. Dar dacă este să analizăm schimbările din uh, anexa din 2004 bară 37, eu cred că acestea ar trebui să fie mai precise, precise și voi sugera așadar câteva amendamente de ordin tehnic. Uh, pentru că este nevoie de câteva mici modificări. Una importantă, o modificare importantă se va referi la metale și compuși neorganici, anorganici, îmi cer scuze. Și aici trebuie modificate valorile pentru în ceea ce privește expunerea. De asemenea, perioada de tranziție pentru cadmiu și compușii săi anorganici este prea scurtă trebuie să fie 10 ani, după părerea mea. Mulțumită acestor uh, schimbări pe care le voi propune eu în amendamente, propunerea va fi mai clară și mai puțin ambiguă. Mulțumesc foarte mult. De la ALDE, dorește cineva să intervină? GUE? Verzi. Având în vedere că nu sunt ceilalți raportori din umbră, umbră doresc să deschid uh, dezbaterea pentru ceilalți membri. Dacă nu, putem să dăm cuvântul comisiei. Mulțumesc foarte mult! Mă bucur că v-am putut urmări discuția în ceea ce privește această propunere a comisiei. Cu siguranță se fac progrese și doamna Tyson um, poate să vă spună că um, ne aflăm într-o luptă continuă împotriva acestor substanțe. Cancerul poate fi evitat, într-adevăr, atunci când se iau măsuri. Această propunere a fost elaborată în colaborare cu partenerii sociali. Ne interesează foarte mult schimbările propuse, amendamentele propuse de acest, această comisie, mai ales uh, în vederea aducerii unui plus de precizie și în ceea ce privește uh, perioada de tranziție pentru uh, cadmiu. Există deja discuții constructive la nivel de Consiliu, în grupul de lucru. A fost menționat pilonul drepturilor sociale și acesta a fost stabilit anul trecut la Copenhaga. Știm că lucrătorii au dreptul la un mediu de lucru sănătos și sigur și trebuie să fie protejați împotriva expunerii la substanțe cancerigene. Așteptăm să vedem raportul final și vom uh, reacționa la acesta. Pregătisem o declarație mai lungă, dar nu ne ajunge timpul. Am văzut uh, studiul de impact, uh, care este foarte, mult, foarte mare, 168 de pagini și se discută valorile limită și impactul uh, valorilor mai scăzute și mai crescute care există în diferite state membre. Așadar, studiul de impact este foarte detaliat, se discută alternativele la propunerea noastră suntem convinși că propunerea în forma sa actuală este susținută de partenerii sociali și se bazează de asemenea pe dovezi științifice provenite de la ECHA și aștept cu nerăbdare să aud care este și părerea Comisiei ENVI și contribuțiile membrilor la raport. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Trușenski dacă doriți să adăugați ceva. Mm, nu, doamnă președinte, o să îi transmit observațiile dumneavoastră doamnei Melan. Mulțumesc! The deadline for amendments is 5th of September, 11 o'clock, and we vote on 1st of October. Pe 5 septembrie la orele 11 este termenul limită de uh, depunerea amendamentelor. Și pe 1 octombrie vom vota. Now item 11 on our... Trecem acum la punctul 11 de pe ordinea de zi, de fapt la punctele 11 și 12, decizia Consiliului referitoare la concluzia, la încheierea unui acord de parteneriat economic între And uh, this is uh, a file also uh, followed by Madame Melan. Uh, încă o dată un dosar al doamnei Melan. Vom face, am analizat um, proiectele de aviz. Îi dau încă o dată cuvântul domnului Troșenski pentru a prezenta subiectul. Merci, Madame la Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, Acordul semnat între Uniunea Europeană și uh, Japonia este cel mai uh, vast acord comercial încheiat vreodată de Uniunea Europeană. De fapt, um, zona de liber schimb pe care o acoperă, acoperă mai mult de um, o, o treime din uh, PIB-ul mondial și permite unei cantități foarte mari de marfă să intre în Japonia fără drepturi vamale. În general, dacă acest acord principiul am pierdut încă o dată această ocazie. Uh, atât noi cât și Japonia au făcut-o. Dacă aceste două țări își unesc uh, um, eforturile și încheie un acord între ele, ai fi crezut că vor face ceva în privința principiului uh, precauției. Însă, iată, încă o dată au pierdut ocazia. Problema este că se dorește doar să se înlăture toate obstacolele din calea comerțului și se spune doar că ținem cont de principiul precauției. Însă ce se dorește de fapt este altceva. Dacă nu se va face uh, ceva în acest sens, uh, nu vom putea susține acest acord. Mulțumesc, domnule Icaut. Să știți că la începutul um, ședinței am am spus tuturor uh, că mă bucur să vă revăd, vă spun și dumneavoastră acum. Domnul Omar G. are cuvântul acum. Doamnă președinte, vă mulțumesc. Uh, revenim relaxați după vacanța de vară, ne bucurăm să ne revedem, însă deja uh, rapoartele care ni se propun ne schimbă, ne strică cheful. Așa cum a spus-o um, colegul nostru, cred că nu este normal ca într-o democrație funcțională Parlamentul European să mă um, fie uh, deturnat, să fie evitat și um, ca democrația să fie pur și simplu agresată în acest uh, fel. Așa cum a spus pe, pe 17 iulie domnul președinte Juncker, um, s-a semnat un acord cu Donald Tusk fără ca în vreun moment, în prealabil, uh, să se fi cerut uh, vreo părere din partea Parlamentului European. Nu ne-a consultat nimic și noi ne-am spus atunci nu se poate uh, să um, se întâmple acest lucru. Așa se face și cu um, TAFTA și cu SITA. Conform ONG-urile, acest acord uh, cu Japonia este cel care face cel mai rău uh, mediului din toate acordurile semnate vreodată. Vreau să atrag atenția colegilor asupra absenței de coerență a politicilor mm, europene. Suntem uh, complet schizofrenici. Pe de o parte, uh, participăm la conferințele părților, vrem să fim elevii fruntași care să facă progrese în privința protocolelor și obiectivelor de mediu, dar, pe de altă parte, facem politici comerciale și acorduri de liber schimb și uh, ne supunem orbește politicilor uh, comerciale um, care um, privesc ca sfântă dogma liberului schimb. Iar acordul uh, acesta um, este unul foarte negativ pentru planetă. Ignoră complet principiul precauției, nu prevede nicio măsură um, constrângătoare și nicio sancțiune referitoare la dezvoltarea durabilă și nu țină cont deloc de criticile pe care le-am tot făcut um, atunci când s-au uh, adoptat SITA și TTIP. Și vreau să vă atrag atenția asupra unui punct care este complet ignorat, și anume cel al pescuitului pescuitul de balene, mai precis. Știm uh, cu toții rolul extrem de nociv al Japoniei în acest sector. Știm că există un moratoriu internațional uh, și cu toate acestea noi ne punem problema semnării unui acord comercial cu Japonia fără uh, să avem în vedere în niciun fel această chestiune. Nu vă va surprinde faptul că grupul nostru se va opune acestui acord. Nu există uh, Um, um, nu este uh, democratic ca Parlamentul European să poată spune doar da sau nu fără a putea modifica uh, nimic. În aceste condiții trebuie să spunem nu, pentru că prin astfel de metode uh, prin um, acest tip de acorduri de liber schimb oarbe, facem foarte mult rău și veți vedea că ne putem trezi prea târziu. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Peter le are cuvântul. Mulțumesc, madam president. Uh, good afternoon. It should not... Sunt uh, un mare susținător a acestui acord între UE și Japonia și nu de mirare. Sunt raportor pentru parteneri, uh, acordul de parteneriat strategic care întărește parteneriatul prin cooperare politică și sectorială. Și aș vrea să menționez câteva puncte în care uh, consider eu că nu s-a pus uh, avizul în adevărata uh, lumină. Acolo nu știu dacă creează locuri de muncă. Se pare că fiecare miliard de euro la export susține 14.000 de locuri de muncă, nu e cu mai multe locuri uh, de muncă, îmbunătățirea productivității și accelerează creșterea PIB, deci și bunăstarea cetățenilor. În al doilea Cooperarea de reglementare UE-Japonia ne va permite să lucrăm mai strâns pentru dezvoltarea standardelor internaționale și pentru a aborda chestiuni în momentul în care reglementările noastre nu sunt în acord. Putem aborda Uh, chestiunile pe care acest aviz încearcă să le ridică, oferind o platformă de îmbunătățire a standardelor între economiile noastre. În plus, avizul este abstract și nu are nici preferințe, nici statistici în informare, în raport și în justificare. Japonia este uh, uh, citat ca cel mai mare importator de cherestea din lume dar este de fapt după China, după uh, SUA. Sunt fapte și nu presupuneri. Apoi da, vine cu SPA, care acoperă cooperare politică și sectorială, inclusiv acțiuni comune uh, pe probleme globale chestiuni de mediu, cum ar fi schimbarea climatică, managementul catastrofelor, uh, dar și alte domenii. Aceasta aviz cuprinde și presupuneri uh, care susțin protecționismul și care ar putea duce la uh, lucruri grave de ambele părți. Sper că putem ajunge la un aviz care să susțină propunerea Consiliului cu privire la concluzia uh, EPA între ape între UE și Japonia, adică acestui acord de parteneriat economic. Mulțumim! Am închis lista raportorilor din umbră. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu se pare că nu. Atunci dăm cuvântul domnului Cirolo de la Comisie. Mulțumesc, doamna președintă. Bună ziua tuturor. Și mulțumesc pentru toate comentariile făcute. Permiteți-mi să răspund unora dintre comentarii, mai ales uh, când i s-a cerut comisiei să aducă răspunsuri. Voi începe prin chestiunea deficitului de democrație și protecția investițiilor. Fiind vice-negociatorul acordului, am fost foarte implicat în uh, procesul negocierilor. Am prezentat Parlamentului la concluziile la care s-au ajuns. Singurul element pe care n-am putut să-l negociem, tocmai pentru că răspundem uh, presiunii, urgenței politice. Tocmai pentru că acest subiect este prioritar uh, să uh, păstrăm negocierea, așa cum ni s-a cerut din partea statelor membre și a Parlamentului European, de aceea nu am reușit să încheiem subiectul și nu face parte din acord. Sigur că s-a hotărât să beneficiem de beneficiile acordului care a fost negociat până atunci, însă în momentul în care ajungem un acord cu Japonia, și acel subiect va face parte din procedurile prevăzute și nu va fi doar un acord al UE, așa cum prevăd procedurile. Deci am făcut pașii eh, necesari acum uh, se supun uh, regulilor tratatului și în legătură cu această întrebare există un element care a fost pomenit și care este important, transparența. Uh, depunem acest acord așa peste noapte pe neașteptate Parlamentului și statelor membre? Nu, în niciun caz. Acest acord a fost discutat cu Parlamentul în grupul de monitorizare, dar și în alte ședințe cel puțin de 30 de ori de-a lungul negocierilor. Toate documentele au fost uh, online, societatea civilă a fost consultată și a existat un anumit uh, grad de transparență în toate uh, negocierile. Am încercat să fim cât se poate de transparenți pe măsura posibilului și am făcut acesta într-o mare măsură, cu consultări cu părțile interesate, întâlniri cu societatea civilă sub direcția comisar, comisar Malmström sau uh, sub direcția, sub conducerea negociatorului șef. Uh, discuții cu toate părțile interesate, ONG, care și-au exprimat poziția și de care s-a ținut cont în negocieri. Cât privește Parlamentul, am avut uh, în ultimii doi ani și jumătate ședințe lunare sau chiar la uh, două luni cu multe elemente care au fost uh, luate în calcul în urma comentariilor făcute de grupurile politice și Uh, europarlamentare. Asta uh, cu privire la transparența. Ați observat că din uh, de-a lungul întregii negocieri, toate rundele au rezultat în rapoarte care au fost făcute publice și noi texte care au fost făcute publice. În ceea ce privește comerțul și dezvoltarea durabilă, acest acord reflectă abordarea UE cu privire la dezvoltarea durabilă și comerț. Capitolul acoperă elementele cunoscute, instrumente uh, cheie, muncă și mediu, de asemenea uh, cadrul legal pentru atragerea uh, comerțului și investiții apoi managementul uh, durabil a resurselor naturale, promovarea uh, responsabilității sociale și corporative, include și uh, proceduri de soluționare a conflictelor la nivel de guvern, consultare, crearea un, unui grup de experți, publicarea raportului comisiei respective. Iată mecanismul care se bazează uh, pe implicarea societății civile la toate nivelurile cu contribuții independente, cum ar fi Organizația Internațională a Muncii. Sigur că uh, trebuie în negocieri să ținem de mandatul pe care l-am primit și de orientările pe care le avem din partea statelor membre. Am negociat un capitol consistent în acest sens. În ceea ce privește defrășările ilegale, am atras atenția asupra faptului că de curând a, Japonia a adoptat o, un nou act legislativ și urmărim acum implementarea sa. Nu doar cu privire la uh, comerțul uh, cu cherestea care acoperă și de de uh, defrișarea ilegală cu termeni ceva mai clemenți decât alte acorduri, dar regulamentul uh, european se aplică cel respect, referitor la cherestea. Uh, și facem due diligence cu furnizori ca să ne asigurăm că nu apare uh, niciun fel de cherestea ilegală în comerț. Ne uh, păstrăm atenția asupra acestui subiect în ceea ce privește Japonia și vom face acest lucru și în viitor. Câteva comentarii au fost făcute uh, în legătură cu vehiculele japoneze. Uh, este vorba de liberalizare și știm încotro o ia industria. Dacă și noi ne analizăm încotro o ia industria japoneză și o iau către uh, produse mai curate, mai ecologice. Devin mai inovatori și produse care în viitor vor fi mai prietenoase cu mediul. Faptul că deschidem piața unor vehicule provenind din Japonia trebuie să ținem cont într-o mare măsură sunt deja produse în UE conform legislației UE. Sunt multe dintre vehiculele vândute în Europa, de Japonia, vorbim de 3 milioane de, de 2,5 milioane sunt deja produse în UE din cele 3. Dar chiar dacă ne uităm la importuri mai mari posibile, nu putem spune că va fi un anume tip de mașină care să o ia înainte mai în fața altui tip mai ecologic. European Union is of course fully committed. În ceea ce privește pescuitul de balene, trebuie să urmărim obiectivele UE, iar nivel internațional UE susține moratoriul mondial din Comisia Internațională pentru Protecția Balenelor și uh, ședințele CITES. Chestiunea legată de utilizarea comercială și pescuitul comercial de balene nu face parte din acord, deci nu este o chestiune comercială în sine. Am refuzat chiar și să o abordăm în sine. sigur că nu privește tot ce facem noi în domeniul internațional, unde abordăm aceste chestiuni și vom face și în viitor acest lucru. Alte subiecte foarte important, principiul precauției. Dați-mi voie să vă spun că nu e adevărat că nu s-a menționat. Ba da, s-a uh, menționat la articol 16.9 și este regăsit în tratatul nostru și sigur că are întâietate ca parte a dreptului primar. Principiul precauției nu este subminată în niciun fel uh, din potrivă de acest acord și face parte, de fapt, din niște excepții care sunt stabilite în acord în ce privește toate domeniile în care, care nu se supun reglementării principiul precauției rămâne în central în sistemul nostru legislativ, nu este subminat de argot, este recunoscut și de regulile Organizației Mondiale ale uh, Comerțului. Deci, acesta este un element important pe care voiam să uh, vi-l uh, atrag, să-l atrag atenție. Mulțumesc! Madame. Mulțumesc foarte mult, doamna Trușanski. Doriți să reveniți? Nu neapărat. O să-i transmit doamnei Melan ce ați spus și vă mulțumesc că mi-ați permis să prezint raportul în numele, doam- în numele doamnei Melan. Și eu vă mulțumesc Termenul limită pentru amendamente este 5 septembrie și votăm în comisie în 10 sau 18 octombrie. Revenim acum la punctul 5 de pe ordine de zi, alinierea obligațiilor de raportare în politicile de mediu. Eu am fost raportoare În primul rând, intenția Comisiei de a simplifica alinierea obligațiilor de la raportare uh, este salutară, se actualizează câteva prevederi uh, a 10 directive și regulamente. După cum știți, aceste propuneri legislative provin dintr-un plan de acțiune actualizat pentru a simplifica raportarea în materie de Uh, chestiuni de mediu. Unul dintre un, rezultatele fitness check-ului, adică bilanțului de calitate, a fost tocmai acesta, că e nevoie de simplificare. În plus, Comisia completează decizia recent adoptată în ceea ce privește regulile procedurale în materie de raportare ecologică, de care s-a ocupat domnul Gambus. sprijin această creștere a transparenței, această creare de baze de date factuale și de a, intenția de a simplifica și de a reduce povara administrativă pentru statele membre și pentru comisie. Totuși am propus câteva amendamente dorind să îmbunătățim propunerea legislativă. Aceasta Acestea sunt în vederea modernizării gestiunii și diminuării poverii administrative. Amendamentele merg în direcția transparentizării accesului la um, datele de mediu pentru mai multe părți interesate, inclusiv pentru public, și se contribuie de asemenea la îmbunătățirea atingerii obiectivului 4 din planul de um, programul de acțiune pentru mediu. Uh, de asemenea, la definiții am depus amendamente. Um, și în ceea ce privește actele de bază. Pentru a detalia câțiva termeni, am dorit să avem o coerență mai bună, să simplificăm textul și sper eu să îl facem mai clar. De asemenea, am dorit să îmbunătățesc rolul colegislatorilor, inclusiv cel al Parlamentului, și să clarific rolul Agenției Europene de mediu în cadrul mecanismelor de uh, raportare. În ceea ce privește Directiva 35, în ceea ce privește răspunderea de mediu, uh, mai ales în ce privește daunele ecologice, cred că aici este nevoie de criterii mai detaliate în ceea ce privește uh, scara și tipul daunelor. Acestea trebuie să fie Uh, clasificate corect în actul de bază. În ceea ce privește directiva 63, aici am introdus o cerință pe baza căreia comisia trebuie să publice, dar și să ofere în mod regulat o actualizare uh, bazată pe datele oferite de statele membre. În ceea ce privește regulamentul 166 legat de uh, registrul de transfer. Aici am propus un, un termen limită clar de raportare pentru transferul electronic uh, de, le cerute, de date cerut de comisie și către comisie. În ceea ce privește regulamentul 995, în ce privește uh, obligațiile operatorilor în materie de comercializare a cherestelei, aici am uh, Uh, propus un amendament în uh, vederea oferirii posibilității de a revizui rapoartele comisiei și propuneri, eventualele propuneri legislative, reducându-se perioada de revizuire de la 6 la 5 ani. De asemenea, am propus prevederi legate de utilizarea uh, procedurii de reglementare cu control în cadrul actelor de bază. După părerea mea, acestea trebuie să fie aliniate de tratatului de la Lisabona, așa că uh, am făcut apel la folosirea actelor delegate la anumite articole din anumite acte de bază din această propunere, sperând să aduce mai multă claritate în ceea ce privește competențele comisiei oferite de către cei doi colegislatori. Acestea sunt niște actualizări foarte importante, mai ales în ceea ce privește actele delegate și vor îmbunătăți uh, exercițiile de raportare și de monitorizare. Așadar, aceasta a fost o scurtă prezentare pe un dosar destul de tehnic. Totuși, contez pe dumneavoastră să îmbunătățesc acest uh, raport și mai mult, așadar, voi da cuvântul raportorilor. Domnul Paulucci are cuvântul. Mr. Paulucci. Intervenție fără microfon. Sì, grazie, grazie per il lavoro svolto. Mulțumesc foarte mult pentru efortul pe care l-ați depus la acest raport, domnul președinte. Ați introdus foarte multe detalii. Disponibilitatea datelor din partea statelor membre trebuie să fie garantată. Asta este părerea grupului meu. Așadar, vom depune amendamente în acest sens. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Pieha. Ah, no. Oh. Mr. Martinez. Domnul Martinez. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur că prima mea ședință de astăzi este comisia dumneavoastră, la care îmi place foarte mult să vin întotdeauna. Vă mulțumesc în primul rând pentru toată munca pe care ați depus-o la acest raport, o apreciem. Știți că grupul nostru întotdeauna Uh, dorește să reducă reglementările în ceea ce privește um, companiile, pentru că astfel companiile au mai multă libertate să angajeze mai mulți oameni, să acționeze pe piață. De asemenea, Comisia și uh, instituțiile europene cheltuiesc foarte mulți bani analizând aceste date. Bani pe care i-ar putea cheltui făcând altceva. Trebuie să ținem cont de acest lucru. În plus că există și un calendar foarte strâns. Uh, și mă întreb dacă nu cumva acești uh, bani și acest timp și aceste resurse pot să fie folosite mai bine. Aș dori să propun câte ceva, dacă îmi permiteți, că avem niște preocupări. Nu înțelegem raționamentul introducerii unor noi reglementări în ceea ce privește Directiva 35 și Regulamentul 166 din 2006. Poate că este necesar, dar noi am dorit să aflăm de ce, înainte să sprijinim aceste prevederi. Apreciez comentariile dumneavoastră în ceea ce privește nevoia de a ne asigura că lisabonizăm aceste prevederi, dar nu înțelegem de ce articolul 18a este introdus aici. Da, l-am putea, să, l-am putea sprijini, dar în momentul de față nu intenționăm să facem acest lucru pentru că nu înțelegem logica din spatele lui, deci am dorit să vă întrebăm uh, care a fost intenția aici. În plus, în afară de asta, raportul este salutar, este binevenit și vă sprijinim. Mulțumim. No, Mulțumesc, doamna Ris. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu mă bucur că m-am întors. Sunt cam gripată. Um, voi încerca să vorbesc cât se poate de bine. Doamna, domnul Federle este de fapt raportor din partea ALDE și voi vorbi în numele lui. Este... Um, sunt binevenite modificările propuse în raport. Um, este de asemenea de dorit uh, folosirea, o mai bună folosire a instrumentelor electronice pentru a colecta date. În ceea ce privește amendamentele dumneavoastră, domnul Federle sprijină obiectivul de a transparentiza accesul la datele de mediu pentru diferite părți interesate, inclusiv publicul, și intenția de a asigura o mai bună coerență, simplificând textul, acesta aducând mai multă claritate propunerii. De asemenea, propunerile raportoarei de a îmbunătăți rolul colegislatorilor sunt salutare, mai ales că este vorba și despre rolul Parlamentului și Agenției Europene de Mediu în întreg mecanismul de monitorizare și raportare. După părerea noastră, raportarea este foarte importantă în procesul de uh, legiferare pentru că se arată cum funcționează legislația și dacă își îndeplinește obiectivele. Uh, în plus, este o sursă foarte importantă de informații pentru cetățeni în ceea ce privește calitatea aerului în UE. Propunerea aceasta simplifică și actualizează regulile existente, reduce povara administrativă pentru statele membre, crește transparența și uh, ne asigură că avem informațiile necesare pentru a, a, a um, vedea că legislația europeană își îndeplinește rostul. Vă mulțumesc pentru raport și așteptăm cu nerăbdare să cooperăm cu dumneavoastră. Thank you, Madam Chair. Uh, so European citizens have the right to know about the... Cetățenii europeni au dreptul să știe care este calitatea aerului, a apei, dacă plajele și apele sunt curate. Așadar, este nevoie cu siguranță de informații mai bune, actualizate și este important ca Agenția de Mediu să aibă un rol central. Dar Comisia dorește să dilueze obligațiile de raportare ale statelor membre atunci când vine vorba despre legislația de mediu. Raportul dumneavoastră este binevenit și voi sublinia câteva contribuții foarte bune ale dumneavoastră în ceea ce privește schimbările tehnice pe care trebuie să le ia în considerare Comisia. De asemenea, ați vorbit și despre rolul Agenției Europene de Mediu și rolul colegislatorilor, ceea ce este foarte bine. Uh, de asemenea și alinierea cu tratatul de la Lisabona în ceea ce privește perioada de raportare. De asemenea, mă bucur să pot contribui la raportul dumneavoastră cu câteva amendamente și vă mulțumesc pentru atenție. Yes, thank you very much. Mulțumesc, domnule Scurec. Mai dorește cineva să intervină? Domnul Eck, doriți să luați cuvântul? Vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Tocmai am intrat în sală, deci habar n-am despre ce vorbim acum. Tema... Pșt. Pșt, pșt, pșt, pșt. Uh, Suntem la punctul 5, domnule Eck. Și teoretic sunteți și raportor din umbră. Este vorba despre alinierea uh, obligațiilor de raportare în politicile de mediu. Dacă nu doriți să adăugați nimic, atunci ok. Suntem la punctul 5, nu la 7, spune doamna președinte. Nu, la acest punct nu am nimic de spus, spune domnul Eck, președinta. Dacă nu mai dorește nimeni să intervină, domnul Ciobanu Dordea de la Comisie are cuvântul. Thank you very much, uh, Madam Chair, and uh, good Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Bună ziua tuturor. Comisia vă este recunoscătoare pentru că ați acceptat să gestionați datoriile de raportare pentru acest act legislativ atât de important. Am ascultat cu foarte mult interes uh, prezentarea raportului. De asemenea, am ascultat cu atenție reacțiile coraportorilor. Dorim să reamintim Comisiei dumneavoastră câteva principii transversale care au inspirat Comisia la elaborarea acestei propuneri. Credem că unele dintre aceste principii și obiective răspund mai multor preocupări care au fost exprimate aici. Un obiectiv principal a, pe care l-am avut a fost creșterea transparenței și răspunderii la nivel național în ceea ce privește chestiunile de mediu, care sunt atât de importante pentru toți cetățenii, nu doar pentru uh, instituțiile europene sau pentru guvernele naționale. Este important ca informațiile referitoare la starea mediului înconjurător să fie cunoscute de către cetățeni și nu doar raportate la nivelul Comisiei Europene și a altor, um, al altor um, instituții. Astfel vom consolida atât subsidiaritatea cât și răspunderea la nivel național, permițând publicului să urmărească concluziile pe care uh, le poate trage pe baza acestor informații. Al doilea principiu uh, transversal este uh, nevoia de a stabili un temei adecvat pentru legile, pentru cadrul legislativ. Un raportor din umbră chiar a făcut un comentariu referitor la acest lucru și vreau să îl asigur uh, Uh, pe dumnealui și pe toți ceilalți membri uh, ai acestei comisii că propunerea noastră are ca scop uh, ușurarea poverii administrative de raportare conform mai multor um, legi. Însă ne-am asigurat că modernizăm raportarea fără a lipsi Comisia Europeană, Parlamentul sau Consiliul de informațiile necesare care uh, ar putea uh, să arate clar cum își respectă obligațiile uh, statele membre. Obligațiile conform dreptului european, uh, desigur. Reducerea birocrației și a sarcinii administrative a fost alt obiectiv pe care l-am avut în minte. Vrem să o facem folosind tehnologiile moderne, lucru care um, se poate face pentru că în ultimii ani am elaborat mai multe instrumente și în domeniul mediului și vrem să folosim uh, cât se poate de bine uh, tehnologia modernă, sateliții și uh, tehnologia informației pentru a putea atinge acest obiectiv de bază al acestei propuneri legislative. Vrem ca toată lumea să aibă o imagine completă a stării mediului în mod cât se poate de clar și în funcție de carul legislativ, pentru că altfel riscăm să ne pierdem în detaliile propunerilor legislative și în uh, volumul foarte mare de informații pe care le primim zilnic în legătură cu chestiuni punctuale, însă pierdem imaginea uh, generală a stării pădurilor, de exemplu. Vrem să încurajăm această comisie să continue în principiu așa cum a făcut-o până acum, uh, așa cum ați uh, indicat și dumneavoastră, doamnă președinte, prin raportul dumneavoastră și vă suntem recunoscători că ați uh, actualizat și îmbunătățit corelația dintre propunerile diferite care au existat și propunerea comisiei. În legătură cu tratatul de la Lisabona, aș vrea să vă să-i asigur pe raportorii din uh, umbră care au adus în discuție acest subiect că propunerea a fost într-adevăr corelată cu tratatul de la Lisabona și uh, considerăm că prin acest raport această legătură este um, consolidată. Propunerea Omnibus uh, de acum câțiva ani um, a fost menită să asigure lisabonizarea mai multor acte legislative, însă nu a fost adoptată de colegiferatori. Um, însă motive practice um, fac să nu putem aștepta uh, să fie adoptată această propunere legislativă. De aceea, prin această propunere, vrem să venim cu reguli și soluții care sunt deja aliniate cu principiile de bază din regulamentul Omnibus în ceea ce privește lisabonizarea. În viitor va trebui să fim atenți, ca și până acum, să nu existe divergențe între um, legislația actuală și propunerea omnibus privind lisabonizarea. Și încă o chestiune, după care voi încheia, doamnă președinte. Dorim să vă mulțumim pentru amendamentele suplimentare pe care le-ați inclus în raport în ceea ce privește răspunderea de mediu și directiva aferentă acestui subiect, ele uh, răspund um, verificării performanței uh, pe care a implementat-o Comisia în urmă cu uh, trei ani în legătură cu această directivă, care avea ca scop ca acest instrument pentru a-și putea um, face efectele are nevoie de mai, un volum mai mare de informații și de date furnizate de către statele membre referitoare la uh, cooperarea la uh, nivel național și între diferitele sectoare economice. Și uh, voi încerca să mai răspund unei observații făcute de un raportor din umbră. Noi nu adăugăm niciun strat birocratic suplimentar, nu facem decât să introducem câteva uh, obligații uh, suplimentare în uh, față de directiva privind obligația de mediu și nu facem decât să răspundem evaluărilor, uh, să avem o reacție la evaluările făcute de Comisie acum câțiva ani și vrem să lucrăm împreună cu statele membre concluzia comună a statelor membre și a Comisiei a fost că este nevoie de aceste informații și împreună cu statele membre uh, cu care am lucrat de altfel uh, în ultima vreme, uh, suntem dispuși să profităm la maxim de aceste prevederi suplimentare. Vrem să facem pe această cale apel la membrii Comisiei dumneavoastră să susțină și acest amendament. Mulțumesc! Mulțumesc și eu pentru interesul manifestat față de acest dosar și pentru susținere. Vom lucra în continuare împreună și sunt sigură că rezultatul va fi unul foarte bun. Am notat toate observațiile dumneavoastră și preocupările. Vă asigur că voi răspunde la ele. Termenul uh, limită al amendamentelor pe care, pentru depunerea amendamentelor pe care le aștept cu interes este 4 septembrie la orele 11 și uh, sperăm să putem vota la MV pe 10 sau 11 octombrie. Am încheiat discuția pe marginea acestui punct de pe ordinea de zi. Trecem la punctul 6 și anume reducerea impactului anumitor uh, produse din plastic asupra mediului. Este un dosar de codecizie este un, și analizăm acum proiectul de raport al doamnei RIS. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă uh, președinte. Mă bucur că intrăm acum în uh, pâinea acestui subiect astăzi, așa cum a spus vicepreședintele Timmermans când a venit să discute uh, cu noi în luna iunie. Uh, să știți că s-a comprimat uh, timpul, uh, indiferent cum vedem propunerea comisiei, cu toții suntem, cred, conștienți de cât este de important să încheiem acest dosar înainte de alegeri. Avem o propunere de directivă, un raport al meu și o dezbatere pe care o avem astăzi aici. Uh, o dezbatere care nu uh, este uh, menită să fie un proces. În anii 50, plasticul a fost o revoluție, a dat peste cap totul, atât produsele, atât cantitățile, posibilitățile practice și comportamentele toate au fost schimbate de această invenție. Noi nu trebuie să descriem această poveste, uh, din contră, ca legiferatori, trebuie uh, să constatăm care este uh, realitatea în ceea ce privește deșeurile din plastic. Câteva cifre incontestabile. Le-am menționat în raportul meu, nu le voi repeta aici. Aici ne preocupă plasticele de unică folosință, um, tacâmurile, paiele, um, Um, chestiune de depozitare agitatoarele, acele bețeu care se amestecă în, în cafea. 86% um, din deșeurile de plastic de pe plajele Europei sunt aceste articole de unică folosință și doar 6% din cele 26 de milioane de tone de deșeuri de plastic generate în fiecare an de europeni reprezintă uh, plastic reciclat. Deci avem um, spațiu de manevră pentru a îmbunătăți situația. În această comisie am văzut că oamenii vor să amâne lucrurile, mereu avem aceleași schimburi de opinii cu președintele. Asia este responsabilă pentru o cantitate foarte mare de de plastice, însă Europa nu uh, și-a asumat rolul de lider în acest domeniu. Uh, în 92 uh, uh, noi am uh, lansat lupta împotriva schimbărilor climatice. Trebuie să jucăm la fel un rol de lider și în lupta pentru combaterea polorii oceanelor prin plastic. Propunerea comisiei se referă doar la macroplastice și la, uh, aparat, la undițele um, de unică folosință, care sunt responsabile de 27% de tot, de, din poluarea marină. Uh, domnul Vele, Timmermans și Katainen au fost întotdeauna angajați în acest subiect și le mulțumesc pentru acest lucru. Cred că ar trebui să interzicem uh, aceste tipuri de plastice de unică folosință atunci când este posibil, paie, de exemplu, există um, Um, făcute și din alte materiale și nu sunt scumpe. Există o paletă de măsuri uh, vastă, mai mult sau mai puțin radicale. În primul rând putem uh, reduce um, cantitatea de um, casolete de plastic și pahare de plastic pe care le folosim, uh, să avem obligație de etichetare pentru șervețelele umede, valoanele din plastic și Um, prosoapele sanitare absorbante, mai precis. Um, și cred că trebuie să analizăm și uh, raportul cost-beneficiu al acestei propuneri. Uh, vom, va trebui să stabilim care este gradul nostru de ambiție și profit aici pentru um, a face un apel la comisie să fie um, um, uh, atentă uh, la ce se întâmplă și uh, să facă publice documentele pe care v-ați bazat analiza de impact. Există și un scenariu C care uh, ține de uh, alegerea politică făcută în raportul meu, prin care am permite împiedicarea unor prejudicii de mediu în sumă de 23 de miliarde de euro până în 2030 3,2 miliarde de euro ar însemna uh, reduce pe care le-am putea face dacă creștem răspunderea producătorului, însă trebuie să facem câteva alegeri importante astăzi în ceea ce privește plasticele de unică folosință. Um, consumatorii europeni de pe peste noapte au um, trecut um, la Uh, ungile din plastic subțire peste noapte. Am văzut că se poate, se pot face schimbări. Eu uh, aș vrea să uh, mă refer la răspunderea producătorului așa cum se prevede la articolul 8, alinatele 1 și 2. Aș vrea să știu dacă producătorii uh, de plastic, de um, șervețele umede sau de uh, sticle de plastic ar trebui să contribuie și ei la curățarea mediului de aceste deșeuri. Trebuie să ne asigurăm că există coerență juridică, tocmai de aceea am, am depus amendamentul 31, care în cadrul directivei deșeuri, care tocmai a fost publicată în monitorul oficial, um, face apel la Parlamentul European uh, să um, se aplice acest regim ambalajelor de plastic uh, începând cu 31 decembrie 2024. Uh, am lucrat uh, în sensă cooperare cu serviciul juridic al Parlamentului pentru toate amendamentele pe care le-am depus. Am venit și cu câteva modificări la articolul 4 care vizează reducerea consumului de casolete și pahare de plastic. Credem că textul comisiei este prea vag, insuficient și deloc la prea multe interpretări. Aș vrea ca de la bun început să uh, stabilim o metodologie, să ne bazăm pe politicile și pe practicile naționale Tocmai de aceea am venit cu amendamentul 23 care propune un calendar și o procedură clare uh, ca uh, să existe doar patru ani după transpoziție pentru, uh, după intrarea în vigoare pentru transpunerea acestor texte. Acum, în ceea ce vește sticlele, capacele și uh, um, altor obiecte din uh, plastic, uh, 20% din obiectele găsite în mare sunt sticle de plastic. Vrem să uh, introducem până, până în 2025 un prag minim de reciclare de 25%. Pour 2025, je vais pas citer la marque, mais on est... Nu am citat uh, marca, dar sunt prezenți. De asemenea, am, am inserat uh, 15% amendamentul 33 pentru plasele de pescuit, realist, Islanda cu cele mai bune rezultate are, vizează 25%, 85%. Alte două subiecte. Am vrut să pun curs, ștacheta și mai sul. Sacul, punce de plastic foarte subțiri și filtrele de plastic pentru chiștocuri, filtrele de țigări, de fapt. Eh, sunt menționate într-un studiu publicat în 2014 în Jurnalul de Hidrologie. Eh, problemele, nu doar pentru sănătate, eh, dar și asupra mediului sunt foarte mari. Colegii care urmăresc aceste chestiuni de multă vreme Mă uit la Carl Heinz Florenz, cu care am negociat directiva produse uh, tutun în 2013. Nu sunt surprinși că depun amendamentul 25 și pe lângă aplicarea regimului responsabilității atât pentru fabricanții de tutun, mai avem și obiectivul reducerii cu 50% până în 2025 și 50% până în 2030. Am lucrat cu experții aici, Departamentul Control Tutun ale, al OMS. La pungile de plastic sub 15 uh, uh, microni există alternative și a beneficiat de uh, o amânare, acum trebuie să fie interzise. Nu intră în domeniul de aplicare a directivei precedente, uh, completez aici prevăzând o exonerare, o derogare din motive de igienă. Închei pentru că aproape mi s-a scurs timpul alocat, aștept cu mult interes propuneri, observații și propuneri de îmbunătățire din partea colegilor. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim, doamna Ries dau cuvântul domnului Florence, raportor general. Mulțumesc, doamnă președintă, și felicitări, doamnă raportor. Ați avut timp foarte scurt, ați lucrat sub presiune și totuși ați depus un document de mare calitate care arată eh, munca noastră excelentă politică. Nu voi repeta ce ați spus noastră, dar mai e încă cineva care n-a înțeles oare că avem prea multe deșeuri în mare? Dacă e așa, o persoană ar trebui să se retragă din politică. Pentru că uh, bate ora 12 noaptea, trebuie să lucrăm în regim de urgență. Nu contează că sunt produse Uh, gen recipiente sau tacâmuri sau bastoane sau bețe de urechi. Trebuie să utilizăm altfel aceste obiecte. Sunt de partea noastră. Nu veți fi surprinsă că pentru totun doamnă Ris, sunt gata să evit ca filtrele de țigări din plastic să contamineze apele. În gări, pe străzi, trebuie să strângem chiștocurile pentru că societatea noastră, prost crescută, nu știe să-și arunce chiștocurile la gunoi. Uh, sunt pe la mm, sfârșitul carierei politice, dar uh, o spun sus și tare că oamenii sunt prost crescuți. Sunt obiceiuri pe care le vedem zilnic. Faptul că fiecare aruncă unde îl taie capul. Trebuie să convingem populația că nu e bine să-și lase deșeurile pe unde umblă prin parcuri. Trebuie să înțelegem că trebuie să adunăm după noi. Plătim pentru firme de curățenie. În loc să le plătim, n-am putea să-i plătim pe oamenii respectiv să facă alte lucruri? Nu e vorba de interdicții, ci de educare. Și eu sunt printre cei menționați. Mă număr și eu printre ei. Sâmbătă, dimineața, dacă te uiți în jur, e plin de chiștocuri. Trebuie să înțelegem că nu cei care vând sunt sau care produc sunt responsabili de ce vedem, ci noi, consumatorii. Trebuie să mergem și mai departe care este situația, cum o să excludem plasticele din finanțări în viitor, cum să ne eh, distingem acțiunile. Este o șansă pe care trebuie să o, eh, de care să profităm pentru uh, inovare, pentru ca bețele de urechi uh, și toate celelalte plastice să dispară pe bază de voluntariat. E un lucru pozitiv faptul că uh, industria a înțeles amploarea problemei de mediu. Eu am trei nepoți. Trebuie să le explic baloanele pe care le primesc la începutul școlii sau la creșă uh, să nu le dăm drumul în aer. Să le explic asta? O să înțeleagă dacă le explic? sau să scriem pe uh, baloane a nu le da drumul în aer? Nu. E vorba de părinți care trebuie educați. Ei trebuie să știe că baloanele nu trebuie lăsate în aer. Am o mare neliniște. Mă tem. Mă tem că Europa se prăbușește. Dar e momentul acum oare să vorbim despre etichetare? Mulțumim, domnul Paulucci. Mulțumesc, doamna președintă. Și eu, ca și colegul, ă, țin să încep prin a mulțumi doamnei raportor RIS. Este legitim să întărim măsurile cu privire la pungile de plastic, filtrele de țigări și altele. Trebuie să ne asprim, în asprim normele, standardele, iar ambalajele și celelalte plastice să fie în uh, regim mai strict. În orice caz, cred că trebuie să stabilim obiective minime să avem metode de calcul transparente și un calendar precis. Cât privește metoda, cred că trebuie să facem așa cum am făcut și în economia circulară, să prevedem contribuții care să uh, corespundă ratei de reciclare a produsului. Cu cât să e mai puțin reciclat, cu atât e contribuția mai mică. Pentru o, un pescuit durabil, trebuie să ne ajute și pescarii să ne atingem obiectivele. Mă tem, totuși, că nu putem să le impunem mai mult pescarilor pentru recuperarea acestor produse. Nu putem să îi supraîncărcăm, să le supraîncărcăm bărcile. În ceea ce privește uh, alte pro, uh, produse, se pot face, se pot uh, plăti uh, comisioane. În orice caz, trebuie să fim riguroși cu privire la apărarea mărilor și plajelor, însă fără să complicăm prea mult viața cetățeanului. De exemplu, plasticul de unică folosință la spital sau în circuitele închise trebuie să se supună unor reguli specifice. Sigur că trebuie favorizate plasticele biodegradabile. În orice caz, cred că mergem în direcția cea bună. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Eh, collega's, eh, Mulțumesc. Cred că cu toți înțelegem că economia circulară este un fir roșu al muncii mele în comisie. În discut în plenară acest lucru, dar mă bucur că uh, există acest subiect, că se află în primele locuri în discuții. Se vede pe Facebook mm, Biblia animalelor, un filmuleț care a devenit uh, viral. E vorba de o plajă, cred că în India, care era acoperită de deșeuri de plastic și încearcă cineva să curețe, nu poate, vin întâi prietenii, după aceea și în final întreaga comunitate locală este angajată. 4200 de tone de deșeuri din plastic reușesc să fie curățate. Și miracol, peste câteva zile nisipul apare la suprafață și vin și broaștele țestoase din nou să-și depună ole. Un, o imagine e, grandioasă a bătăliei câștigate împotriva plasticilor. Ce s-a întâmplat însă cu cele 4200 de tone de deșeuri de plastic? Ținând cont, așa cum știm, că majoritatea este aruncată. Nu poate fi reciclată în India. Mm, mult plastic Uh, a revenit în mare, probabil. Este o problemă mondială, iar Uniunea Europeană poate și trebuie să joace un rol. Doar curățarea deșeurilor nu e o problemă. Trebuie să ne gândim de unde provine deșeul și mai ales să avem o abordare a întregului lanț de producție și consum pentru a reduce dimensiunea uh, acestui munte de plastice. Lucru care mă aduce cu gândul la directiva propusă de comisie și o felicit pe doamna Riz, raportor, să-i mulțumesc pentru abordarea foarte constructivă și rapidă. Cred că putem să ajungem la rezultate pe termen scurt și bine că am uh, abordat subiectul imediat după vacanță. Care este obiectivul? Am înțeles că obiectivul comisiei este mm, se concentrează pe primele 10 produse de plastic găsite sub formă de deșeu. Totuși, aș vrea să formulez obiectivul directiv mai larg și uh, apoi care este definiția plasticului de unică folosință. Aș vrea să fac și eu o propunere printr-un amendament. Vinerea trecută vizitam o, un producător pe scară largă aici în Flandra de plastic și rolul important în reducerea cantității de deșeuri produse pe baza principiului poluatorul plăce, plătește. Dar mai sunt și alte principii în joc. Avem directiva cadru cu privire la deșeuri, care trebuie să fie transparentă și eficientă din punct de vedere a costului. Un alt aspect care poate să facă diferența este marketingul. Apelul de a implica nume, firme în politici și în consum circular. Cred că acesta ar putea fi inclus în articolul 10. În final, noi, instituțiile europene și autoritățile publice, trebuie să dăm un exemplu bun. Am câteva eh, întrebări. În articolul 4 vorbiți despre reducere semnificativă. Mă întreb de ce Comisia nu a pus și cifre pentru... ce deci n-a stabilit o cifră. Doamna Ries a adăugat câteva articole, un lucru foarte interesant. Întrebarea mea adresată comisiei este ce părere aveți despre aceste propuneri? Articolul 7 mă întreb cum se poate realiza articolul 7 și în final cutiile Uh, din carton plastificat. Se consideră că este plastic de unică folosință sau nu? Mulțumesc și abia aștept să aud uh, părerile tuturor în mod constructiv să rezolvăm. Mulțumesc, doamna Auken. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să spun că atunci când am prezentat eu propunerea referitoare la pungile din plastic acum 5 ani, reacția pe care am primit-o, mai ales de la comisie, a fost extrem de arogantă. Chiar Timmermans a spus că această propunere ar fi atât de complicată încât abia ar putea fi adoptată, mai ales în forma propusă de verzi. Mi se spunea atunci că e imposibil așa ceva. Și în acest context, mi se pare uimitor că, iată, astăzi Comisia vine cu o propunere excelentă și domnul Timmermans, iată, se pocăiește și va fi primit în rai cu brațele deschise. E uimitor că avem această propunere minunată, așadar mulțumiri Comisiei. E superb atunci când oamenii se răzgândesc și își dau seama de păcatele lor. Știu că în țările de jos, țara domnului Timmermans, propunerea aceasta cu privire la pungile de plastic a fost un succes enorm. Mulțumiri doamnei Ris pentru eforturile sale. Am fost cu toții foarte interesați de a uh, avansa rapid cu această propunere, deci pe, asta pentru că se apropie alegerile, deci e un moment bun să ne dăm seama pe ce se concentrează cetățenii acum și ce interesează pe ei. Credeți-mă, îi interesează foarte mult politicile de referitoare la climă, dar și plasticul. Și nu mă refer doar la plasticul din ape, ci și cel din oceane, trebuie să, cel, cel din peisaj, de, de pe pământ. Trebuie să ne concentrăm și pe acesta. Mm. Și în timp ce ne concentrăm noi pe plasticul din mare, avem în lanțul alimentar microplastice care sunt deversate în pe sol. Deci, insist să facem ceva în ceea ce privește oxoplasticile acelea îngrozitoare, doresc să fie interziste, dar se pare că lumea se opune mai mult decât m-aș fi așteptat eu. Voi uh, repeta ce au spus ceilalți colegi referitor la mucurile de țigară, filtrele de țigară. Oricum, tutunul este deja o problemă mare, acum uh, face rău și mediului din cauza acestor, acestor filtre care sunt aruncate peste tot. Deci mă bucur că a fost inclus și acest aspect în propunere. Și mă bucur de asemenea că ne ocupăm și de aceste pungi de plastic foarte, foarte subțiri, îmi dau seama că nu ne-am putut ocupa de asta în propunerea mea de acum 5 ani, dar mă bucur foarte mult că a revenit tema. Ne-am putut concentra de asemenea pe chimicalele periculoase din plastic. Dacă dorim să refolosim, să reciclăm pla plasticul, este foarte important să știm ce substanțe uh, există în aceste produse din plastic. Acum ni se spune că trebuie să includem toate substanțele din legislația REACH, astfel încât să avem un plan în ceea ce privește etichetarea. Deci mă bucur că se uh, consolidează acest aspect. Principiul producătorul plătește. Acesta are un rol important și știu că oamenii sunt foarte creativi, uh, cu siguranță vom putea avea soluții interesante dar răspunderea trebuie să fie consolidată. Odată ce oamenii simt sau știu că vor plăti o amendă sau că vor plăti orice, cu siguranță le vin idei foarte creative în ceea ce privește producția. Deci trebuie să insistăm pe acest lucru. Reducerile cantitative și obiectivele în această privință Acestea au fost propuse de doamna Riz și ele trebuie să fie implementate de statele membre. Mi-aș dori o altă, o mai bună consolidare și aici, um, mai ales în ceea ce privește casoletele și paharele din plastic. E foarte bine, nu trebuie neapărat să folosim cartonul ca material alternativ, pentru că asta Uh, ți-ar strica oarecum stilul de viață, calitatea vieții să mănânci și să bei din carton. Mănânci din vase normale și le speli, pur și simplu, și putem evita astfel foarte multe probleme. Și cu siguranță e o masă mai plăcută și dacă mergi la picnic, îți aduci o farfurie de acasă și o speli după aia. Deci ar trebui să luăm acest lucru în considerare. Deci avem nevoie de o evaluare de impact. Comisia vorbește despre o reducere cu între 50 și 80%. Este un obiectiv bun. Doresc să o întreb pe doamna Riz și pe ceilalți raportori din umbră să-i rog, de fapt, să ia seama de faptul că în că prevenția este uh, pe locul 1, 2, 3, 4 și 5 în top. Deci, doar apoi putem să ne gândim la reutilizare. Deci trebuie să facem tot ce se poate pentru a preveni risipa. Asta este preferabil. Produsele de plastic de unică folosință, ei bine, ele pot fi înlocuite cu plastic uh, biodegradabil, dar e insuficient. Asta nu înseamnă prevenție, pentru că este tot o resursă, este plastic și face rău naturii. Așadar, hai să nu găsim, uh, hai să nu ne pripim cu idei din astea. Doresc de asemenea să vă vorbesc despre o insulă din Danemarca, unde s-a introdus o interdicție în ceea ce privește balioanele. Pentru că coasta lor de vest este plină de baloane din astea, care ajung în Danemarca din Anglia, peste Marea Nordului. Și vânturile de vest, credeți-mă, nu vor pleca nicăieri, așa că problema va persista. Deci trebuie să mergem, să fim chiar mai ambițioși decât propunerea Comisiei înainte în aceste privințe. Mulțumesc foarte mult, știu că este un subiect foarte interesant, de aceea avem o listă de vorbitori mai lungă. Deci trebuie să vă plafonez uh, contribuțiile, să vă să vi le restricționez. Domnul Pedicini este ultimul raportor din umbră și apoi deschidem dezbaterea pentru ceilalți membri. grație, președinte. Iniție... Mulțumesc, doamnă președinte. Eu sunt raportor din umbră și se pare că restricționarea de timp de vorbire se aplică începând cu mine. Este vorba despre o urgență la scară mondială, este nevoie să reducem consumul de plastic, asta știe oricine. Pe de altă parte, Având în vedere datele comisiei, se pare că există posibilități mari de economisire și de creare de locuri de muncă și acești factori trebuie luați în seamă. Noi trebuie să ne aliniem la propunerile doamnei Ris, ne aliniem de fapt la ele, îi mulțumim pe această cale pentru munca sa, mai ales în ceea ce privește reducerea folosirii filtrelor pentru țigări. Și, de asemenea, în ceea ce privește pungile subțiri din plastic, acestea trebuie să fie înlocuite de, um, de plase, de sacoșe reutilizabile, după cum spunea doamna Auken. Și din motive igienice, de asemenea, este necesar să se opteze pentru pungi biodegradabile. Am discutat deja despre economia circulară. Nu trebuie să reducem nici în acest caz responsabilitatea fabricanților, dar nici nu trebuie să reducem responsabilitatea pe care o au consumatorii și cetățenii. Ei trebuie să gestioneze bine rezidurile pe care le, uh, deșeurile pe care le produc. De asemenea, trebuie să fie mai bine gestionată uh, Uh, mai bine gestionate uh, deșeurile din spațiile publice și trebuie să fie premiați cei care chiar fac progrese în uh, colectarea acestor deșeuri din spațiile publice. Obiectivul general este reducerea, după cum spunea, prevenția, după cum spunea și doamna Auken. trebuie să fie mărit acel conținut de plastic reciclat din produsele noi, ar trebui să fie 50%, nu 25%. Trebuie să avem obiective mm, realiste, însă nu este foarte clar de ce doamna raportoare stabilește o excepție pentru peturi și pentru capacele acestora. Sunt de acord cu domnul Paolucci că din motive de securitate medicală sau din motive medicale se pot prevedea anumite excepții pentru utilizarea produselor din plastic. În spitale, de exemplu, plasticul trebuie să fie de unică folosință, dar trebuie să fie biodegradabil și compostabil. Se spune că se dorește o reducere mare a utilizării ambalajelor din plastic, dar, plastic, dar aici trebuie să specificăm ce înseamnă semnificativ, despre cât e vorba. Este nevoie de niște, niște, e nevoie de niște cifre aici. De asemenea, trebuie prevăzut un sistem de depozitare. Avem o problemă și cu domeniul de aplicare. Se face referire la 10 produse care sunt 86% din deșeurile de pe plaje. Este vorba despre 10 de milioane de tone de deșeuri. Așadar, a include baloanele pentru copii pe listă, nu știu, e vorba aici despre 5 kg în toate plajele Uniunii Europene punem aici în aceeași oală lucruri care nu au nimic de a face unele cu altele din punct de vedere al impactului ecologic. Nu trebuie să exagerăm. În acest caz, este vorba, cred eu, despre o exagerare care frizează ridicolul. În plus, ni se pare foarte bun apelul la transparență în ceea ce privește conținutul de substanțe periculoase. Dacă acestea există, cetățenii trebuie să fie informați pentru a fi consumatori responsabili. Mulțumesc foarte mult! Impun o limită de, vorb de, de timp de două minute, pentru că avem o listă destul de lungă și mai avem totuși trei puncte pe ordine de zi, care nu sunt tocmai scurte. Domnul Rope, care este raportor agri pentru aviz. Aveți două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, sunt raportor pentru aviz la Comisia Agri. Aceasta își va transmite avizul la Envi. În dimineața aceasta chiar am avut o discuție pe această temă și eu am venit aici ca să vă ascult. Mă bucur foarte mult că Majoritatea observațiilor oferită de către raportor și de către alți membri ai comisiei se aliniază și avizului nostru. Propunerea comisiei este una bună și mă bucur acest lucru, este o bază bună de pornire pentru discuțiile noastre. În același timp, cred că ar trebui să facem niște îmbunătățiri la propunere astfel încât peste șase luni să nu considerăm că trebuie să revenim asupra documentului. Textul de față este bun, este o bază bună pentru discuții, dar trebuie să fim mai severi în aplicarea acestor măsuri. Pentru că cu fiecare zi care trece, a tot învățăm ceva nou în ceea ce privește utilizarea produselor din plastic. De exemplu, astăzi, dacă vizităm un magazin sau un centru comercial, vedem că varza, de exemplu, um, este ambalată în plastic, dar unele verze sunt și altele nu. Castraveții, de exemplu, sunt ambalați individual în plastic, nu înțeleg acest lucru. Ieri, când am ajuns la hotel, am văzut două uh, pahare, unul de plastic și unul din sticlă. Uh, Uh, cel din plastic avea la rândul un alt ambalaj de plastic. Deci acestea sunt lucruri pe care eu le înțeleg cu foarte mare greutate. În plus, eu în vara asta am anunțat un concurs care a atras foarte mulți participanți, mai ales tineri. Care era tema concursului? Ce ar trebui să facă întâi Parlamentul European? Principala temă menționată a fost reducerea utilizării plasticului. Societatea consideră deci că aceasta este o problemă care trebuie rezolvată. Timpul este foarte important și după cum au spus alți colegi, trebuie să introducem microplasticul în acest proiect, pentru că aceste microplastice sunt derivate din macroplastice și sunt produsele care fac cel mai mult rău sănătății umane. Un alt aspect care merită menționat este faptul că această propunere de directivă trebuie să se referă și la plasticele din agricultură. Acestea nu sunt uh, colectate și uh, această problemă nu uh, este cuprinsă nicăieri. Nimeni nu abordează. Cred că um, ar trebui să includem și acest lucru Uh, și nu ar trebui să fie încărcată nota de plată a agricultorilor, ci cea a producătorilor. Sper că în două săptămâni vom avea un document final și că putem depune. Da, doamna Bonafe urmează. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, doresc să îi mulțumesc uh, doamnei Ris pentru elaborarea acestui uh, raport Comisia și-a păstrat uh, pro promisiunea de a pregăti o propunere legislative pentru a răspunde unei provocări ce devine tot mai urgentă, respectiv poluarea cu plastic. Plastic care ajunge în mări. Această provocare impune acțiune imediată, dar trebuie să avem o reacție și mai eficientă în același timp. În ceea ce privește eficiența acțiunilor noastre, eu sunt de acord cu abordarea Comisiei susținută de Parlament în uh, directiva privind pungile de plastic și anume să se ia măsuri specifice pentru plasticele de unică folosință, de la interzicerea producției, de la sensibilizare, reducerea consumului sau responsabilizarea producătorului. Aceste măsuri uh, au uh, avut rezultate semnificative. Am văzut cum a uh, scăzut vertiginos utilizarea pungilor de plastic în ultimii ani. Însă cred că trebuie să luăm măsuri proporționale și cred că ar trebui să avem măsuri mai dure pentru acele produse care au impact negativ mai mare asupra mediului. Acest principiu nu a fost uh, tratat uh, în propunere, însă este unul foarte valid. Aș vrea să mă mai refer la ceva. Trebuie să încercăm să evităm uh, ambiguitățile legislative. Um, nu trebuie să încurcăm această directivă cu directiva specifică referitoare la produsele de împachetat, la ambalaje, sau la pachetul referitor la economia circulară. Trebuie să avem în vedere diferența dintre reciclare și degradabilitate. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Omergi, Omergi are cuvântul. Doamnă președinte, vă mulțumesc! Vreau să-i uh, adresez felicitări uh, raportoarei pentru această propunere de calitate și Comisiei pentru caracterul ambițios al propunerilor sale. Cred că trebuie să mergem mult mai departe, însă, pentru că ne aflăm într-o situație tragică, vă amintesc câteva cifre. Până astăzi, 10 miliarde de tone de plastic au fost produse și jumătate au ajuns în natură și pe fundul oceanelor. Trebuie să avem în minte și uh, sporirea populației. Creșterea populației uh, va face ca în 2100 să avem 11 miliarde de locuitori și până în 2050, dacă vom continua în același ritm de producție de plastic, vom vedea cum crește producția cu 28,7 miliarde de tone până în 2050, adică mai mult decât ce s-a produs și consumat în materie de plastic până în ziua de azi. Suntem așadar obligați să luăm măsuri care să meargă până la capăt. Și cred că trebuie să interzicem plasticele de unică folosință. În al doilea rând, în ceea ce uh, privește mucurile de țigară. Acestea reprezintă un adevărat flagel. În Franța, peste 30 de miliarde de mucuri de țigară ajung în natură și nu trebuie să fim slabi în fața industriei tutunului care răspândește de altfel um, foarte multe substanțe. De fapt, foarte mulți oameni nici nu știu că fumează plastic și substanțe care vor ajunge pe fundul mărilor și râurilor. Este absolut uh, incredibil că industria tutunului, una dintre cele mai poluatoare din Europa, este una dintre puținele care n-au luat încă nicio măsură în acest sens. Trebuie să fim foarte fermi în ceea ce privește această industrie. De asemenea, uh, având în vedere că e vorba de răspundere, uh, Desigur, consumatorii sunt cei responsabili, desigur, ei trebuie să fie educați, dar nu trebuie să facem ca aceasta să uh, uh atârne să apese pe umerii lor și să uităm pe producători, pentru că producătorii sunt de fapt uh, la baza acestei producții. Mulțumim, domnule Omerji. Domnul Gramatica chis are cuvântul. Două minute. Eho tonișe sto παρελθόν, chiria proedre. Uh, doamna președinte, și în trecut am mai spus că poluarea cu plastic a mărilor a depășit o limită critică trebuie să fim uh, îndrăzneți cu soluțiile pe care le propunem. Chiar dacă asta înseamnă că trebuie să schimbăm uh, unele din obiceiurile pe care le-am deprins. Uh, considerăm că propunerea Comisiei este un pas înainte, El a ea a fost îmbunătățită foarte mult de propunerile raportoarei. Mă tem însă că aceste măsuri nu uh, sunt suficient de curajoase uh, Deși au fost uh, propuse mai multe idei bune, uh, este însă dificil să evaluăm uh, eficiența lor. De exemplu, propunerea de reducere a recipientelor și cutiilor. Ce înseamnă o reducere importantă? 10% reprezintă o reducere importantă? 20%? 30% e suficient? Uh, să reducem cu atât. De ce nu uh, introducem în acest obiectiv și alte produse? Cred că trebuie să analizăm cu foarte multă atenție care sunt produsele care pot fi incluse într-un regulament mai uh, strict și mai uh, ferm. Și calendarul pune probleme, reducerea consumului la șase ani după introducerea în dreptul național Adică în 8-9 ani de acum. Este o perioadă cam lungă. Acest lucru este valabil și pentru evaluarea directivei. O evaluare importantă pentru a stabili eficacitatea acestei directive. Majoritatea dintre dumneavoastră, dragi colegi, ați spus că oprirea poluării mărilor este urgentă. Această urgență devine tot mai presantă pentru toată Europa și în special pentru țara mea, care are o linie de coastă foarte lungă. Trebuie să tăiem răul din rădăcină, din păcate nu avem și luxul timpului, nu ne permitem să mai pierdem ocazie. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Domnul Dorfman are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Suntem cu toții de acord cu obiectivul să eliminăm sau să reducem deșeurile de plastic, dar nu trebuie să exagerăm. Noi ce facem? Uh, avem o abordare europeană pentru a încerca să, pre- să reducem plasticul care este pescuit din Pacific dar ar trebui să ne întrebăm dacă vreodată plasticul european ajunge în Pacific, trece prin uh, canalul Suez sau canalul Panama. Eu nu cred. Uh, nouă din râurile pământului uh, sunt cele care uh, poartă cel mai mult plastic către oceane. 9 din acestea sunt în Europa, 8 din acestea sunt în Europa. Haideți să rămânem cu picioarele pe pământ și să nu uităm că până la urmă e vorba de reciclare. La asta se reduce totul. Dacă avem o economie circulară funcțională, uh, putem să ne atingem obiectivele. Dar plasticul biodegradabil, um, cum rămâne cu acesta? Nu-l vrem nici pe el să plutească prin uh, oceane, chiar dacă se biodegradează la un moment dat. Cred că reciclarea este cheia. Dar uh, acest obiect pe care îl ridic eu acum și pe care vi-l arăt, cred că acest uh, tip de dop poate să se producă fiind prevăzut cu un dispozitiv care să-l țină aproape de sticlă, să nu se piardă. La fel, la cutiile de băuturi uh, din aluminiu, putem să le facem cu un dispozitiv care să nu să le deschidă fără să se desprindă de cutie. Putem îmbunătăți lucrurile păstrându-ne picioarele pe pământ. Mulțumesc. Domnul Poce are cuvântul. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom velmi krátce, já si vážím. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu apreciez foarte mult uh, eforturile raportoarei. Propunerea uh, vin, comisiei este bună, trebuie să rezolvăm o dată pentru totdeauna această propunere. Vreau să menționez un lucru pe care nu l-am găsit pe nicăieri când am uh, studiat subiectul plasticului. Uh, vreau uh, să întreb cum rămână cu cauciucurile de mașină folosite. Există uh, și multe obiecte din plastic care sunt foarte, foarte, foarte, foarte mici. Uh, nici măcar industria nu ne poate spune ce microelemente, nanoelemente creează uzura cauciucurilor de mașină. Și deja nu mai vorbim despre oceane, e vorba despre uh, elemente care blochează în fundă canalizarea și nu știu de ce nu se gândește nimeni la aceste lucruri, nici industria, nici comisia nu s-a gândit. Trebuie să vedem dacă în cadrul acestui act legislativ ne-ar trebui să ne aplecăm și asupra acestei problematici sub forma câtorva amendamente pe care eu le-am pregătit și uh, în privința cărora aș vrea să știu propunerea comi- uh, părea comisiei. Nu credeți că ar fi bine să vorbim și despre asta? Mulțumesc. Mulțumesc, un caput are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu vreau să repet ce au spus colegii mei. Vreau să mă refer la un subiect care nu a fost abordat în detaliu de către comisie. Care vor fi repercusiunile um, ca urmare a interzicerii plasticelor de unică folosință? Trebuie să știm uh, acest lucru. Va trebui să luăm măsuri corective, iar acestea trebuie să fie concepute pe termen lung, prin natura lor, pentru că uh, în această directivă se vorbește despre economia circulară, despre durabilitate, despre chestiuni care vor afecta pozitiv întreaga planetă. E vorba de chestiuni importante. Trebuie să avem însă uh, în minte și alternativă. Ce facem după ce uh, intră în vigoare interdicția? Trebuie să avem două alternative imediate pentru paharele de plastic și farfurile de plastic care sunt în uz la ora actuală. Va trebui să importăm bioplastice din uh, afara Uniunii Europene. Nu vom putea înlocui în procent de 100% toate uh, recipientele din care mâncăm și bem, care sunt făcute din plastic. Se va crea o lacună pe piață. Celuloza are mai multe probleme. În primul rând că ea are un impact asupra mediului mai mare decât uh, cel al tacămurilor și farfurilor din plastic. Și uh, are o amprentă a carbonului foarte importantă. Trebuie să ne asigurăm că ce vom folosi ca alternativă este și biodegradabil. Există uh, consecințe vizibile și uh, invizibile care unele dintre ele sunt foarte dăunătoare. Deci trebuie să rezolvăm problema la nivelul autorităților locale pentru a nu avea uh, bioplastice sau alte materiale în locul plasticului um, care vor rămâne și mai mult în oceanele noastre. Doamna Dali. Thank you, Chair. Uh... Mulțumesc! Țin să mulțumesc doamnei raportor în primul rând. Sunt de acord cu această directivă, ar trebui să se centreze pe prevenirea deșeurilor care acoperă infrastructură, educație, producție, dar și implementarea eficientă. În acest sens, mă bucur de ambiția raportului de întărire a propunerii Comisiei și de o reducere mult mai mare. Sunt de acord cu unii dintre colegi că lupta împotriva deșeurilor, împotriva deșeurilor trebuie să fie mai mare între autoritățile competente, producători, dar și consumatori. Consumatorii trebuie să fie încurajați prin campanii de conștientizare și educație, să-și schimbe obiceiurile, dar și să utilizeze durabil, să contribuie de asemenea la viața produsului, la managementul vieții. Este un pas important dar pentru uh, siguranța mediului și a cetățenilor avem nevoie de metodologie eficientă care să permită acțiuni concrete la nivel de state membre, împreună cu implementare eficientă. Abordarea cauzei problemei. Guvernul trebuie să aplice practici de gestionare a deșeurilor, dar să aborteze și industria și consumatorii, pentru că doar în acest fel putem ajunge la un model mai circular. În final, trebuie să definim, să definim clar uh, terminologia pentru a evita confuzii cu consecințe neașteptate în aplicarea directivei. 90% țintă de uh, colect adaptare, extinderea uh, listei care ar putea ajunge este o opțiune bună, dar definirea colecției separate în cadrul uh, directivei trebuie să fie adoptată aici, pentru că trebuie să stabilim un cadru de lucru care să ducă la o bună implementare și la un mediu mai sigur. Mulțumesc! Mulțumim, domnul. Mai, mai dorește cineva? Spune doamna președintă. Nu, atunci domnul Saudasca să are cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc în primul rând doamnei raportor RIS pentru raportul excelent, uh, foarte rapid, eficient, care uh, marchează uh, dis sfârșitul discuției în Parlament și care ține cont de ambițiile de până acum într-un cadru temporar stabilit. S-au făcut comentarii pe fiecare propunere, dar câteva considerente preliminare aș vrea totuși să le mai facem. Uh, am privit cu interes raportul uh, și în alte comitete, deja discutat la agri, la pescuit, dar și la altele se va mai discuta și observăm o abordare foarte ambițioasă cu privire la deșeurile de plastic. În acest comitet, de-a lungul uh, discutării acestei directive, dar și altele, am abordat prevenirea. Și, în primul rând, în această directivă despre prevenire este vorba. Am observat, printre măsurile propuse de raportor, unele ambiții și anume avansarea uh, termenului, uh, de asemenea uh, stabilirea unor limite pentru punge de plastic, dar și în ceea ce privește plasele de pescuit, obligații suplimentare și reducerea consumului pentru filtrele de tutun. În ceea ce privește pungele de transport din plastic subțire trebuie să, să ne conformăm directivei uh, ambalaje, uh, reducerea pentru uh, pungile de transport albe cuprind și pe cele din plastic sub, ultra subțire care intră în domeniul de aplicare a pungilor de plastic albe. Dar ne bucurăm de uh, excepțiile posibile ale statelor membre dacă îndeplinesc toate uh, țintele. Dar știm că aceste uh, pungi de plastic ultra subțire și ele sunt țintite. Lucru care a fost foarte eficient, așa cum s-a văzut, în ceea ce privește noua țintă de conținut de reciclare are același efect negativ cu privire uh, la mediul marin ca și plasticul comercial, dar pentru stimularea eh, investițiilor și asigurarea unei eh, circulații, totuși reciclarea și implementarea strategiilor eh, cu privire la plastic, vom aborda subiectul în directiva pe ambalaje, când vom aborda ambalajele global și nu uh, ca uh, plastic de unică folosință. Sunteți conștienți de campania care până în septembrie uh, companiile și domeniul um, le observăm să vedem cât se pot angaja. După aceasta vom putea vedea care sunt măsurile suplimentare necesare. În ceea ce privește echipamentul de pescuit și țintele de reciclare, nu putem susține ținta, mai ales în vederea uh, uh, evaluării de risc. Totuși, ținta ar putea să ofere o încurajare a producătorilor pentru reprelucrarea și colectarea uh, echipamentului de pescuit. Este un monomaterial cu potențial mare care ar fi bine să fie abordat și prelucrat circular, o măsură pe care comisia, în care comisia se bazează pe comitetul de pescuit care să uh, transmită acest mesaj, dar trebuie de asemenea să știm și cât din materialul uh, de plastic de pescuit se întoarce în portul și cât putem să ajungem la Uh, reciclare. Regretăm unele dintre amendamente care scad nivelul de ambiție, cum ar fi uh, uh, excepția pentru și în ceea ce privește responsabilitatea producătorului, propunerea comisiei cere un schimb de paradigmă cum abordăm deșeurile marine și pune accentul pe responsabilitatea cheia. Pro Propunerea este în conformitate cu cadrul directivei care uh, încurajează statele membre să prevină și să curețe deșeurile, să facă parte din eforturile de curățare a produselor, pentru că produsele și consumatorii sunt uh, principala sursă a deșeurilor, uh, dar nu turismul și nu industria de pescuit. Câteva elemente de proporționalitate trebuie să fie totuși uh, aduse în discuție, iată de aceea, mm, nu căutând excepțiile sau scutirile pentru responsabilitate, ci uh, încercăm să ajungem la un echilibru. În ceea ce privește uh, la sticlele și de plastic și Capacele sunt uh, cele care produc cel mai mult deșeuri de plastic în Europa. Discutăm soluții, avem un dialog deschis cu industria, sunt provocări, dar dacă ne uităm uh, la realitate, vedem uh, sticlele de plastic pe mesele noastre, cele cu albastru și cu roșu. cele cu albastru intră în directive, cele cu roșu nu. Dar sunt aceleași produse și dăunează în mod egal uh, mediului, așa că trebuie să ne gândim puțin la uh, ce facem. Suntem conștienți de preocupările industriei, că sunt soluții tehnologice de uh, a se conforma cu băuturile carbogazoase pentru menținerea semnalului, pentru schimbările dorite. În final, în urma discuțiilor cu diversi, diverse, diversi factori interesați, există beneficii pentru clarificare. De exemplu, produsele acoperite de această directivă sau recipientele pentru alimente sau cele interzise pe piață se dorește mai multă claritate și la nivel uh, național, dar și ONU. Să se ofere uh, alternative, produse care să fie acoperite cu polimer de plastic, dar care uh, poate produce uh, dezastre în natură, poate dăuna. Totuși e nevoie de claritate și orientare și ultimul aspect, s-a pus o întrebare domnul Demesmar cu privire la reducerea semnificativă, de ce nu avem o cifră? Chiar nu am avut punctul de plecare, o cifră de pornire. Să ne uităm, în primul rând, la o reducere semnificativă. Utilizarea reducerea în sine este un lucru care va presa statele membre să ia acțiune. Dar ne-am gândit chiar să vedem întâi cât de semnificativă poate fi reducerea în această directivă și odată ce avem cifrele, putem lucra la ținta specifică și mă refer la plasticele de unică folosință. Domnul Poci vorbea despre microplastice Macroplasticul este o problemă mare, dar nu, este sub, nu face subiectul acestei directive. Pentru cauciucuri nu se utilizează macroplastice. Este o, un rezultat al abraziunii cauciucurilor și am spus că vom analiza posibilitatea etichetării cauciucurilor. Nu știu care este instrumentul, cred că este în cadrul etichetării acum câteva luni și vom face acest lucru și în viitor. Cu aceasta mulțumesc doamnei Riz și dumneavoastră, doamnă președintă, pentru organizarea acestei întâlniri cu un raport foarte promițător pe uh, acest subiect uh, uh prioritar și uh, pentru celeritatea raportului. Mulțumesc, doamna Riz. Vă suntem recunoscători. 5 minute, da, pe scurt. Așa cum spunea și reprezentantul uh, Comisiei, imposibil să răspundem mai pe îndelete. Domnul Florenț avea dreptate să spună că este o șansă imensă pe care trebuie, de care trebuie să profităm, să o vedem din prisma inovării și angajării. Avem cifre pozitive. Apoi baloanele și nepoții menționați. Sigur că există uh, alternative. Sigur că nu, nu o să rămână o lume fără baloane, dar ideea este bățul care ține balonul. Așa că nu o să Uh, îi privăm pe copii de această plăcere. Apoi, doamna când am auzit uh, uh, plasticele supra apoi substanțele periculoase. Vom vedea cum vom lucra împreună pentru a ajunge la un text adecvat, apoi excepțiile medicale Uh, sunt prevăzute în mod explicit deja de către comisie în propunerea sa. Domnul Demismacher, cred că dumneavoastră ați vorbit că este, ba, uh, suntem pe ultima sută de metri uh, în al 12-lea ceas. Nu întotdeauna avem avizele care sunt uh, de partea noastră. Apoi oceanele rezistă foarte mult și dacă le dăm șansa oceanelor, viața va reveni. Trebuie să profităm de această ocasă, ocazie. Acum, aici. Domnule Dorf, spunea ca domnul Vierota, da? schimb de vederi, precedent care a citat câteva cifre, uh, în Asia și în Africa avem 8 fluvii, respectiv două fluvii din care provin deșeurile. Există și lupta pentru, împotriva schimbării climatice. Domnul uh, spunea că Europa este un contribuitor mic la poluare, dar un contributor major la soluție. Și, într-adevăr, așa vedem și noi lucrurile. Domnule Cocen, am auzit răspunsul comisiei, deși avem aceeași uh, preocupare cu privire la microplasticele care vin nu doar din cauciucurile utilizate, ci și din textilele sintetice, care contribuie 60-63% la poluarea microplastice în oceane. Două considerente, dar problematica rămâne, așa cum spunea și uh, Comisia, dacă e locul cel mai bun să ajungem la articol. Am, am tendința să urmez calea Comisiei și închei, doamnă președintă, spunând că vom ține cont de toate aceste aspecte. Nu am menționat definiția, da, băuturile carbogazoase. S-a cerut un răspuns din partea Comisiei. Este o cerere a producătorilor care nu știu ce să facă, mai ales la apa minerală, la apa carbogazoasă. E greu dacă uh, se schimbă modul de atașare al capacului, apa devine plată. Un semnal că totuși ascultăm și noi preocupările uh, cât privește reciclarea. Cifrele 15% nu e mult, într-adevăr. Islanda și Norvegia au 85%. Deci 15, să spui că 15 este imposibil? Înțeleg ce zice Comisia PEș. Bun, închei, doamna președintă. De Parlament, în Comisia Sante et Environnement. De când sunt eu eurodeputat aici, nu am uh, prins un elan atât de favorabil, planetele sunt aliniate, momentul este cel mai bun, uh, dorim acest obiectiv de 85%, Totul ne este favorabil, firește că există diferente de opinie între noi, suntem presați de timp, dar împreună cu colegii mei uh, raportori din umbră vom începe încă de la următoarea sesiune de Strasburg să ajungem la un text care să ne convină tuturor. Mulțumesc! Președinta, mulțumesc foarte mult, doamnă Ris și colegilor care s-au exprimat pe marginea acestui raport. 4 septembrie este termenul limită pentru amendamente și în 10 sau 11 octombrie vom vota. Acum trecem la următorul dosar, care vă interesează, cred, la fel de mult. Standardele de performanță în materie de emisii de CO2 pentru vehiculele noi grele. Procedura este codecizie, raportor este domnul Eichhout. Aveți cuvântul. Thank you very much. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Poate ar fi bine să așteptăm până lobby-ul baloanelor pleacă din sală. But I can recommend everyone to stay over because... Dar v-aș invita să rămâneți totuși, pentru că este o temă foarte importantă. Vom vorbi despre vehicule grele și, pentru prima oară, Europa va impune standarde în materie de performanță, de emisii, de CO2. Așadar, este o propunere foarte importantă. Pentru început, aș putea spune că dacă ne uităm la acordul de la Paris, față de care ne-am luat cu toții un angajament, dacă vedem ce înseamnă acesta pentru obiectivele noastre, lucru care a fost recunoscut de Parlament în viziunea sa cu privire la transportul cu emisii scăzute, noi, Parlamentul European, ajungem la următoarea concluzie. Sectorul transporturilor trebuie să ajungă la zero emisii până la jumătatea secolului. În momentul de față este însă singurul sector principal care își crește emisiile, doar în Europa 25%, iată, deci un sfert din emisii provin din, transportu- din transporturi. Deci este clar că e nevoie de uh, politici specifice pentru sectorul transporturilor. Știm de asemenea că transportul nu face parte din ETS, deci intră în uh, regulamentul, uh, sub umbrela regulamentului pentru mm, partajarea eforturilor, unde țintele sunt diferite în funcție de țară. Și dacă ne uităm la analiză, vedem că cele mai eficiente măsuri în afara ETS um, trebuie luate în, uh, în domeniul transporturilor și povara cade pe uh, mașini, mașini și pe, mai ales pe vehiculele grele. Deci aici este nevoie de standarde care trebuie stabilite pentru a ne asigura că sectorul transporturilor va aduce o reducere a emisiilor. De asemenea, trebuie să creăm stimulente pentru inovare prin care să se ajungă la zero emisii până în 2050. Pare că nu pare că este foarte mult timp până atunci, dar trebuie să începem încă de pe acum pentru a nu rata acest termen de 2050. De aceea ne bucură foarte mult propunerea comisiei, a venit la sfârșitul lui mai și noi avem în gând o procedură accelerată pentru a ne asigura că vom închide acest dosar sub președinția austriacă, preferabil. Asta înseamnă că Termenul limită pentru amendamente este foarte strâns. Știm asta cu toții, am păstrat legătura cu raportorii din umbră, știm că trebuie să muncim din greu, dar de asemenea, suntem conștienți că putem avea un text echilibrat care să aducă stimulente pentru inovare și să fie ambițios atât cât trebuie pentru a respecta obiectivele pe, pe termen lung. Și având în vedere și propunerea referitoare la emisiile de CO2 la vehicule, sperăm că putem aduce schimbarea necesară, atât de necesară în sectorul transporturilor. Schimbare care s-a produs deja în alte sectoare. Ce propunem? Știm care este studiul de impact al Comisiei. Întotdeauna este foarte cerut acest studiu de impact, nu-i așa? Și știm că uneori Comisia nu s-a bazat întru totul pe studiul său de impact, deci am îmbunătățit puțin textul. În studiul de impact se spune foarte clar că cu tehnologiile existente, sectorul poate să reducă de la 50 la 20% emisiile până în 2025. The commission is coming up with well then the time uh, Apoi uh, S-a schimbat ținta pentru 2025, ar fi 15%. Deci, dacă 15% este fezabil, atunci de ce nu 20%? Pentru că s-a calculat foarte clar că economiile nete pentru societate sunt cele mai bune cu 20% și cele mai bune stimulente pentru inovare sunt tot la 20%. Costurile mai mari vor fi pentru producători, dacă ținem cont de acest procent de 20%, dar eu cred că trebuie să ținem cont în primul rând de beneficiile pentru societate și dacă, acestea, dacă aceste obiective pe care ni le propunem sunt fezabile, cred că trebuie să tindem spre ele. De aceea zic eu că ar fi bine să tindem spre 20% până în 2025. În plus, nu se ține cont în aceste calcule de vehiculele cu emisii zero Știm totuși că producătorii de, um, de camioane uh, doresc să um, propună vehicule noi, deci dacă ținem cont de acest lucru, putem ajunge la 20%. Deci, ținând cont de toate aceste lucruri, propunerea mea este foarte modestă, după cum v-am obișnuit, desigur. Pe termen lung, cred că este foarte important de ce, să vedem de ce este nevoie pentru a atinge obiectivul de 20% și să vedem care va fi obiectivul pentru 2030. Aici aș zice 45, o reducere cu 45% și există o propunere de monitorizare și trebuie să ținem cont că acest, această țintă poate să fie schimbată dacă se face o revizuire pentru anul 2030, dar eu zic că acest obiectiv trebuie să fie revizuit în sus, dacă va fi revizuit, pentru că schimbările tehnologice din sector sunt foarte rapide, deci e foarte probabil ca în câțiva ani să ne uităm la aceste ținte și să ne gândim, vai ce modești am fost. Cam atât cu obiectivele în ceea ce privește reducerile. Și pe asta se vor concentra toate discuțiile, cred. Mai există însă și alte aspecte pe care aș dori să le menționez. În primul rând, cum să promovăm emisiile zero sau emisiile scăzute și emisiile zero, ca să fim mai preciși. Este nevoie de un mandat aici, ZLEV. ZLEV. După cum este acronimul în engleză. Stimulentele pentru aceste vehicule, um, ei bine, aici Studiul de impact arată că un mandat obligatoriu poate să aducă stimulentele necesare pentru ca industria să um, investească în aceste vehicule cu emisii scăzute și emisii zero. De aceea, cred că trebuie să preluăm acest mandat. Dar facem acest lucru pentru toate categoriile reglementate și facem asta pentru că um, la categoriile celelalte Uh, vom păstra propunerea comisiei și vom fi mai ambițioși în, caz, în cazul ZLEV. Probleme mai apar la autobuze. Dacă ne uităm la propunerea comisiei, aceste vehicule, autobuzele, sunt vehicule mult mai moderne decât restul. Deci întregul mandat poate să fie îndeplinit doar de autobuze, de aceea am zis să avem un mandat special pentru ele. Aici trebuie să ne ajute comisia să avem o definiție bună pentru a putea face diferențierea între autobuze și autocare. Lucru inclus de, altfel în propunere. Încă vreo două chestiuni care ar putea duce la discuții. Propunem o oarește flexibilitate în ceea ce privește calendarul, adică dacă producătorii nu respectă ținta pentru 2025, au voie, dar condiția este să atingă ținta pentru 2030. Deci aceasta este marja de flexibilitate din propunerea noastră. Am șters articolul 5 pentru că aici Comisia dorește să opereze cu supercredite, considerând că va promova astfel uh, vehiculele cu emisii zero, noi credem că va dilua astfel um, obiectivele, deci l-am șters. Uneori am consolidat principiile folosite de comisie, de exemplu la articolul 7 și am făcut câteva adăugiri clare în ceea ce privește transparența și testările independente, pentru că am avut parte de atâtea scandaluri și vom avea parte în continuare deci am învățat că este foarte important să măsurăm totul, să știm ce se întâmplă, să promovăm testarea independentă pentru a ne asigura că ce ne raportează producătorii e fiabil. Deci am făcut niște adăugiri în acest sens. În ultimul rând, mă aștept să existe discuții cu privire la prima pentru um, excesul de emisii. Lobiștii spun că e scandalos. Uh, Vom ajunge și la discuția asta. Doresc să sprijin propunerea comisiei. Metodologia este foarte bine explicată în studiul de impact. Așadar, dacă este să ajustăm, dacă ar fi să ajustăm lucrurile, producătorii lor le-ar veni mai ieftin să plătească primele respective decât să, um, decât să facă investiții pentru inovare. Lucru care ar împiedica Uh, îndeplinirea obiectivelor pe termen lung. Prin stimularea inovării trebuie să ne asigurăm că Europa este lider în materie tehnologică în Europa, Așadar, și această prevedere cu privire la primă trebuie să fie un stimulent pentru inovare și să nu fie prea scăzută astfel încât uh, producătorul să o aleagă pe ea în fața investițiilor. Așadar, sprijinim mecanismul propus de comisie Uh, și cu siguranță colegul nostru de la comisie va reveni și cu siguranță și alți din colegi, alții colegi, alți colegi din comisie vor uh, aborda această temă. Vă mulțumesc, domnule Eichhout. Raportorii din umbra au cuvântul acum, dacă sunt prezenți. Domnul Fielner. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, Bas, pentru prezentare. Mă preocupă calendarul. Este extrem de strâns pentru o astfel de legislație pe care o promovăm prima dată acum. Nu zic că nu s-a mai făcut, dar e foarte tehnic. Și mă îngrijorează consecințele pe care le-ar putea avea acest calendar asupra calității legislației. Pentru că trebuie să avem timp să facem compromisuri și cu Consiliul. Cea mai mare provocare este să atingem două obiective. În primul rând, dorim să, dorim să stimulăm electrificarea vehiculelor. Uh, noi credem, sperăm că în ele stă viitorul nostru și că sunt o soluție pentru uh, combaterea emisiilor. În același timp trebuie să stimulăm și să creștem eficacitatea motoarelor cu combustie internă, care vor exista destulă vreme de acum încolo. Nu mă pasionează foarte mult uh, această idee de, această idee, idee de a adopta electricul cu totul. Vehiculele electrice mari nu există încă. Noi sperăm să, să, să se creeze, există la nivel de proiect, dar noi nu le-am văzut. Nu s-a vândut niciunul până acum. Așa că să spui că asta este singura soluție mi se pare prematur. E important să nimerim lucrurile bine. Pe toate. Avem nevoie de infrastructură, știu că ai făcut referire la asta, Bas, dar nu există această infrastructură momentan. Producția de energie trebuie și ea să fie ecologică. Și este nevoie de un ritm pe care încă nu-l avem. Da, e bine să stimulăm inovația, dar eu aș merge în uh, direcția opusă față de BAS eu aș crește supercreditul pentru uh, vehicule și aș elimina plafonul. De asemenea, trebuie să ținem cont că abordarea cea mai ecologistă aici nu este să avem restricțiile cele mai mari, ci să avem un echilibru corect între a uh, desfășura soluțiile aici, pentru că dacă problema asta este atât de acută, înseamnă că am rămas aproape fără timp, înseamnă că trebuie să ne ocupăm de lucruri acum și aici. Și în același timp trebuie să inovăm pentru viitor. Și asta mă aduce la obiective. Mi se pare că sunt foarte greu, grele de atins, așa cum le-a propus comisia și depinde foarte mult despre, de felul în care evaluezi. Am citit evaluarea de impact și am impresia că Obiectivul comisiei de 15% până în 2025 e posibil cu tehnologia actuală. Dar trebuie să ne gândim de ce nu se face deja. Uh, pentru lubrifiant se zice 4%. Uh, Be very more, much more efficient. Uh, în, în ceea ce privește apărătoarele, lucruri, lucrurile ar putea să fie chiar și mai eficiente. Vreau să văd calculele ca să cred. Vreau să văd calculele pe care le-a făcut comisia. Mă întâlnesc cu producătorii și ei spun că propunerea comisiei este dublă față de ce cred ei că ar putea să fie posibil din punct de vedere tehnic, chiar și teoretic. Eu cred că comisia se înșală și că lucrurile sunt, uh, sunt foarte grele sau dacă comisia are dreptate, atunci eu îmi dau demisia aici și mă apuc de vândut lubrifianți, pentru că e un obiectiv foarte ambițios. Eu cred că ținta de 20% este foarte dură, pentru că până în 2025 camioanele și autobuzele care se vor vinde sunt cele care sunt proiectate acum. Nu-i vorba că vor inventa motoare noi pentru 2025. Nu, acestea sunt inventate acum. Știm care va fi rezultatul. Știm care Uh, este consumul la diferiți producători, de exemplu Mercedes și uh, și Scania vor reuși, în vreme ce altele, alte mărci nu vor reuși. Este foarte strâns termenul, în concluzie. 2025 e prea ambițios. Ținta pentru 2030 mi se pare mult mai ușor de crezut că poate să fie atinsă. Dar depinde cum tratăm detaliile. It's important that consistently E important să folosim tot timpul um, CO2 pe uh, tone de CO2 pe kilometru în tot textul um, deciziei. Și acest lucru trebuie să fie reflectat și în definiția emisiilor, um, vehiculelor cu um, emisii reduse, care folosesc aceeași unitate de măsură. Trebuie să creăm un subgrup pentru vehicule cu capacitate mare. Este mai eficient, uh, cu cât camionul este mai lung, cu transportul este mai eficient. Este uh, important să începem um, cu chestiunile care ne sunt mai accesibile. Despre vector e important să spunem un lucru. În primul rând, vector nu este un element care reflectă realitatea. El este doar un program informatic al Comisiei. Este greu să amendăm uh, companiile dacă rezultatele obținute la testele uh, de pe șosea diferă de rezultatele um, furnizate de vector. Dacă există o diferență, atunci trebuie să actualizăm programul vector și probabil că ar trebui să o facem anual. Trebuie să creăm mai multe funcții ecologice um, recurgerea la um, împrumuturi bancare este un lucru pe care îl încurajăm dacă dorim să introducem uh, tehnologii noi pe piață cât mai repede. Acum este greu să accesezi fonduri. Dacă învinzi un camion, um, și dacă, ți, dacă uh, realizezi niște performanțe neașteptate, ar trebui să poți folosi fondurile cum dorești. Oricum, uh, jocul tactic se va face oricând va apărea o viață un produs noi. În Suedia, cu cât ai mai mulți copii, cu atât sumele pe care le primești de la stat uh, sunt mai mari. Uh, oamenii uh, se culcă cu calendarele la capul patului pentru a-și planifica familia. Pentru cât faci copii într-un, într-o perioadă de timp mai scurtă, cu atât sumele sunt mai mari. La fel se va întâmpla și în industrie. Uh, cei care uh, își depășesc uh, obiectivele ar trebui să poată folosi sumele obținute și mai târziu. În legătură cu combustibilii alternativi, um, nu putem uh, avea o, o, un regulament în care să spunem nu ne pasă ce combustibil folosiți, ne interesează doar ce este pe țeava de eșapament. Trebuie să precizăm anumite chestii. Știu că mai mulți colegi uh, au în vedere biocombustibili, dar prin, energii, prin uh, directiva privind energiile regenerabile am decis ce este bine și ce este rău. Nu trebuie să o facem și acum. Trebuie să nu greșim aici, pentru că dacă nu avem un text echilibrat, vom ucide producători europeni și nu se vor vinde camioane noi. Oamenii vor continua să le repare pe cele vechi și acest lucru este rău pentru mediu. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Fielner. Domnul Zofoli are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului raportor pentru eforturile depuse. În sfârșit, după mult timp, după multe discuții purtate inclusiv în luna mai în legătură cu uh, comunicarea referitoare la uh, emisiile vehiculelor grele, am ajuns în sfârșit la un plafon al emisiilor pentru acest tip de vehicule. Dacă nu vom lua măsuri, um, sumele actuale vor trece până, vor crește până în 2030 cu 10%. Propunerea de față este așadar una cheie dacă vrem să ne atingem obiectivele conform uh, acordului de la Paris trebuie să garantăm în același timp că jumătate de milion de IMM-uri europene vor putea uh, economisi combustibil și mult combustibil. respectiv 25% uh, din costurile operaționale pe care îl reprezintă acest combustibil. Trebuie să recurgem la procedura accelerată pentru a demara deja acest proces în grupul meu se dorește ca lucrurile să demareze, dar cunoaștem uh, foarte bine că va exista în 2022 un moment cheie, un moment cheie la care se face trimitere în articolul 13. Uh, credem că propunerea comisiei este echilibrată, bună, rezonabilă și uh, Comisia menționează doi pași. În primul rând, 2025, obiectivul obligatoriu, și 2030, care va impune o verificare ex ante. Noi vom depune amendamente și dacă se vom putea, vom face propunerea mai ambițioasă în ceea ce privește obiectivele de 20% până în 2025 și 35% până în 2030 și uh, amendamente menite să clarifice uh, definițiile vehiculelor uh, profesionale, rolul autobuzelor urbane electrice și, mai ales, un lucru foarte important pentru noi, conținutul, vrem să-l îmbunătățim pentru a uh, uh, spori rolul revizuirii lor și mai ales revizuirii din 2022, care este de importanță vitală. De asemenea, uh, stimulentele, sistemul de supercredite, de asemenea vrem să-l menționăm. Este prioritar să avem un regulament. Ne opunem oricărei încercări de a amâna această decizie. Uh, trebuie să găsim flexibilitatea necesară pentru a ne atinge acest obiectiv Propunerea comisiei, repet, este una echilibrată și trebuie să ne asigurăm că Europa rămâne un lider înainte de China, Japonia și Statele Unite, care deja au pus aici niște limite, niște platforme. Ar trebui să susținem, să susținem cercetarea și inovarea și astfel vom crea locuri de muncă bune în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Domnul Matthews are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Unul dintre păcatele mortale uh, ale um, uh, politicienilor uh, este iroina, ironia. Noi um, așteptăm um, ca lumea se schimbă pentru a ne răspunde uh, nevoilor noastre. Lumea reală nu funcționează așa. Noi putem uh, să spunem că vrem aici un obiectiv de 13% sau 30, 40 sau 50. Asta nu înseamnă că va și deveni realitate. Lucrurile vor deveni realitate doar dacă um, tehnologia există. Uh, acest lucru se poate întâmpla doar dacă stabilim obiective care pot fi atinse. Altfel, degeaba vorbim noi elogvent, pentru că în lumea reală lucrurile nu se vor petrece cum spunem noi. Colegul meu suedez a spus mai multe lucruri cu care sunt, cu care sunt de acord uh, și nu le voi repeta. Trebuie să spunem în ce fel trebuie atinse aceste obiective de către industrie sau de către persoane. Uh, Însă, uh, de fapt, uh, facem lucruri uh, fără rost. Pentru că adesea noi prescriem moduri în care trebuie să fie făcute lucrurile, moduri care nu funcționează. Noi nu știm cum va fi lumea în 20 de ani. Nu are niciun rost să stabilim acum obiective uh, Uh, obligatorii. Industria singură poate să um, creeze tehnologie care să depășească uh, aceste obiective din proprie inițiativă sau poate că nu. Anumite companii vor alege să plătească amenda uh, mai degrabă decât să atingă obiectivele noastre și acest lucru creează foarte multe probleme pentru Europa. Europa va rămâne în urmă pentru că alții vor avea avantaj comercial lucrătorii europeni vor rămâne fără locuri de muncă și acest lucru nu va reprezenta un câștig pentru nimeni, pentru că nu vom atinge nici obiectivele de mediu pe care le vrem să, vrem să le vedem realizate. Grupul ECR vreau să vadă reduceri în emisie de carbon, de dioxid de carbon, însă vrem să lucrăm împreună cu consumatorii și cu industria pentru a atinge ce este realizabil și nu doar să stabilim obiective care uh, Eh, se bucură de titluri în presă, eh, titluri care să fie de 5 stele, dar eh, să nu ajute de fapt pe nimeni pentru că nu pot fi realizate. Noi vom analiza cu multă atenție cum evoluează această propunere. Mm. Nici calendarul nu este ideal. E vorba de un subiect important care nu trebuie tratat în grabă, pentru că nu avem un calendar uh, ușor. Noi vrem să vedem rezultate, suntem la fel de ambițioși, însă avem uh, dubii în ceea ce privește uh, modul la care s-a recurs uh, pentru atingeri subiective. Uh, voi încheia spunând că trebuie să părăsesc sala, nu vreau să fiu uh, lipsit de respect față de nimeni aici, dar trebuie să fiu la altă ședință. Mulțumesc, domnule Matthews. Uh, doamna Ries. Nils Torvalds, this time. Mulțumesc. De data aceasta sunt din Stoffels. Vorbesc uh, în numele lui. Mulțumește domnule Ecker pentru uh, raport, uh, pentru un cadru care este ambițios, va fi foarte interesant de lucru și e prima oară când avem standarde pentru vehicole grele în Europa. Lucrurile evoluează rapid, în uh, domeniul zlev și uh, lelev și vânzarea de vehicule electrice în următorii ani uh, va fi mai mare. Se bazează, trebuie să fim conștienți că putem vorbi de reduceri pe termeni mediu și lung, dar termenul lung se apropie mai repede decât ne închipuim. De aceea trebuie să protejăm la construcție. Lucrurile trebuie să fie făcute de la început responsabil. Pentru NILS înseamnă crearea legislației care nu se bazează pe excepții, cum ar fi uh, două standarde la e, vehicule. Un mecanism de uh, stimulare și ridicarea nivelului de ambiție față de propunerea Comisiei. Uh, fie prin cote uh, obligatorii sau altele pot fi luate în calcul, dar e clar că stimulentele trebuie să uh, susțină zlev și lev. Câteva trimiteri la infrastructură acum, astfel încât să nu mai vorbim cine a început uh, în infrastructură, oul sau găina. Trebuie să putem întreba Comisia despre baza din 2019. Credeți, Comisia, că această, acest punct de pornire poate fi crescut artificial? Mulțumesc, domnule Caut. Mulțumesc, Stimați colegi, episoadele climatice, meteorologice, extreme pe care le-am încercat uh, vara aceasta anunță o catastrofă mondială. Încălzirea climatică este o realitate, chiar dacă aici și dincolo de Atlantic încă sunt oameni care se îndoiesc de acest lucru sau neagă încălzirea climatică provocată de om uh, trebuie încetinită. Nu mai avem timp pentru a evita ce e cel mai rău. Constructorii de vehicole, camioane în Europa, în mod vizibil, au ochelari de cal. Refuză să privească realitatea în ochi numărul de victime a încălzirii climatice va depăși într-o zi numărul tuturor victimelor de război de pe această planetă. Uităm acest lucru sau refuzăm să privim lucrurile direct? Încălzirea climatică are consecințe catastrofice pe biodiversitate, lucru care este vizibil. De ce? Pentru că domeniul industriei privilegiază sănătatea întreprinderilor și prosperitatea acționarilor. De aceea se preferă uh, plătirea unor dividende uh, consistente decât să se investească masiv în noi motoare sau în alte domenii. China, Japonia au ales electromobilitatea. Sunt în fața noastră aceste țări. Ne-au luat-o înainte. Noi ne lăsăm duși cu vorba de diverse gogoși în detrimentul mediului nostru. Decizia pe care trebuie să o luăm astăzi este clară, este simplă. Vrem oare să asigurăm viitorul planetei pentru viitoarele generații? generații sau vrem să zicem că după noi fie ce-o fi, după noi potopul. Noi sus, subscriem obiectivelor de la Paris, pe hârtie, sigur. Dar facem prea puțin pentru a atinge respectivele obiective. În prezent, trebuie să punem cărțile pe masă și să luăm deciziile necesare oricât uh, de, de grele ar fi în domeniul transport rutier, agricol. Pentru 2025 mai puțin 15, 20% și 35, mai puțin 50% e esențial. Chiar dacă e doar atât. Pentru că trebuie să prevedem și stații de încărcare peste tot pentru motoarele electrice. A fabrica un motor electric E clar că e nevoie mai puțin uh, mână de lucru decât pentru un motor clasic. Da, dacă continuăm să o ținem tot așa ca acum, mâine vom plăti un preț imens. Rapid trebuie să luăm acțiune, să dezvoltăm modele de camioane mai puțin poluante, cu emisii scăzute, chiar dacă, în primul rând, este în detrimentul profitului imediat și a interesului acționarilor. Trebuie să ne să urmăm raportorul entuziast pentru care îl felicit. Mulțumim, doamna Evia. Mulțumesc. Unii colegi, Finalmente l'Unione Și eu mă bucur că în sfârșit putem discuta despre acest lucru. E momentul ca Europa să stabilească standarde pentru emisiile de vehicule grele. Este momentul să îi ajungem pe concurenții noștri americani, japonezi sau chinezi, care cu toții au adoptat standarde în domeniu. e momentul cel mai potrivit. Și ar trebui să putem să lucrăm în acest fel mai constructiv. Tocmai avem un regulament nou pe certificare, apoi regulamentul cu privire la controlul informațiilor referitoare la consumul de carburant. Deci implicit și emisiile de dioxid de carbon. Faptul că camioanele și autobuzele până acum nu au intrat sub incidența regulamentului e problematic și noi, ca legiuitor, trebuie să anticipăm evoluția lucrurilor. Raportorul a spus deja acest lucru. Prin uh, creșterea activităților de transport, ă, până la urmă se va ajunge la 90%. Deci va, se va înregistra o creștere în domeniul transportului și dacă lăsăm lucrurile să meargă în acest sens, nu vor fi economii de scară și nici beneficii ale inovațiilor care ar putea fi introduse. Trebuie să avem un ritm al reducerii care să permită maxim de economie să se utilizeze cât mai eficient carburanții până în 2030. Sigur, acest lucru presupune privilegierea sistemului electric. I-am ascultat pe toți colegii. Sunt lucruri care însă mi se par absurde. Din momentul în care avem anumite tehnologii care sunt la dispoziția noastră. cu randament energetic mare și se pot face economii ă, transportatorilor. 7500 de uh, economie se pot face. Dar nu se profită de acest potențial pentru că nu s-a stabilit cadrul normativ necesar. Avem doar opțiuni, posibilități Lucru care nu e suficient de încurajator, pentru că întreprinderile nu vor cheltui bani pentru ceva care nu este constrângător. Comisia a propus uh, un obiectiv de cote constrângător Uh, vehiculelor electrice cu emisii zero. Ar trebui cu mai puțin 10% în 2025 cu o reducere a emisiilor în paralel cu de cel puțin 25%. 10% cel puțin mai puțin Uh, camioane și mai puțin 25% în mod global de emisii. Electromobilitatea este o opțiune posibilă, inclusiv pentru vehiculele grele. Asta spun transportatorii. Cred uh, la un moment dat să scăpăm de diesel, care pune problemele pe care le cunoaștem din punct de vedere al poluării atmosferice. Deci propunerile domnule Eckhout merg în direcția cea bună. Un alt punct de vedere înăsprirea normelor până în 2025 și 2030 mi se par de dorit. Trebuie să inovăm mai mult și să stimulăm mai mult dezvoltarea Uh, proiectarea vehiculelor cu emisii zero sau aproape zero, cu norme pentru 2025-2030, cu flexibilitate pentru constructorii care trebuie să-și pot, poată defini calendarul de investiții, dar recompensând în același timp pe cei care vor fi cei mai uh, reactivi în sector. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Cu aceasta se încheie lista raportorilor din umbră. Doamna Ayuso. Muchas gracias, Presidenta. În primer lugar... Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să-i mulțumesc uh, raportorului și să-l felicit pentru uh, munca realizată. Cred că propunerea comisiei este una echilibrată și realistă. Așa cum a spus uh, domnul Eichhout, Parlamentul trebuie să fie mai ambițios. Este adevărat că din punct de vedere tehnic uh, este posibil să mergem și ceva mai departe, dar așa cum a spus domnul Fielner, consumatorul este până la urmă cel care va uh, plăti și se vor vinde mai puține vehicule, pur și simplu. Costul la producător este problema și uh, aceasta întotdeauna este transferat consumatorului prețul sporit. Trebuie să ne gândim la uh, toți cei implicați, chiar dacă vrem să fim ambițioși. Sunt de acord cu ce s-a spus, uh, în special cu uh, privire la flexibilitate, e important și să aplicăm o neutralitate tehnologică. În ceea ce privește vehiculele electrice, acestea sunt fenomenale pentru că nu emit dioxid de carbon, însă ele sunt de fapt baterii pe roți. Trebuie să privim imaginea de ansamblu, trebuie să creăm, să producem această uh, baterie, care de fapt are un cost de mediu foarte mare. Aceste baterii devin și ele uh, caduce la un moment dat, așa cum se întâmplă uh, și cu telefoanele mobile, bateria durează din ce în ce mai puțin. Uh, Trebuie să ne gândim și la durata de viață a bateriilor. Ele trebuie să fie reciclate, sunt foarte voluminoase și așa mai departe. Deci trebuie să analizăm uh, aceste chestiuni în context, pentru că altfel vom aplica legea pendulului și vom uh, păți exact cum am pățit cu dieselul și cu benzina. Vroiam să reducem cu orice preț uh, emisiile de dioxid de carbon. Am pariat pe diesel și ne-am trezit că acesta emite dioxid de azot. Deci, vă spun, trebuie să analizăm totul în context și trebuie să fim realiști. Pentru că industria auto, producătoare de mașini, este foarte importantă în Europa. Mulțumesc! Thank you very much, Madame Iuso. Mulțumesc, doamna Ayuso. Mai dorește cineva să mai intervină pe acest subiect? Domnul Iungă chiar din partea comisiei atunci are cuvântul. Mulțumesc pentru că ați invitat comisia și mulțumiri și raportorului pentru propunere. Și mulțumiri tuturor celor care au intervenit pentru o discuție foarte interesantă. Primul lucru cu care am rămas din această dezbatere este că toți mergem pe aceeași cale, în aceeași direcție. Dorim să reducem Uh, emisiile de CO2, pentru că dacă nu facem nimic, acestea vor crește. Dorim cu toții să ne asigurăm și au fost uh, menționați consumatorii adineauri de către doamna Iuso. Dorim să ne asigurăm așadar că acești consumatori nu pierd uh, economiile pe care le-ar putea face odată cu aceste noi standarde. Apoi dorim să ne asigurăm că producătorii europeni sunt lideri. În momentul de față ei sunt foarte inovatori și dorim să îi menținem la acest nivel, chiar să îi forțăm să se ridice la un nivel superior, să țină pasul cu concurența uh, despre care au vorbit de asemenea eurodeputații. Este adevărat că e pentru prima dată când uh, Um, comisia se referă, abordează într-un act legislativ emisiile din partea vehiculelor grele. Este o abordare treptată în care dorim să avem o revizuire în 2022, deci destul de devreme, pentru că nu avem încă un scenariu de referință. Ne vom referi la uh, datele pe care le vom avea în 2019, care ne vor parveni Uh, din legislația referitoare la monitorizare pe care am adoptat-o recent. Deci trebuie să vedem între timp unde ne aflăm și cred că acesta este răspunsul la întrebarea domnului Torvalds, care a întrebat dacă producătorii au marjă, da, pot să folosească, adică datele din 2019. Nu există o certitudine 100% cu privire la ce pot să facă inginerii ingenioși, deci trebuie să fim foarte atenți la evoluțiile din domeniu. Pot să existe multe motive, domnul Fielner a vorbit despre Vecto pentru că este un instrument nou care urmează să fie testat cu adevărat abia în anii care urmează și vom vedea ce rezultate va da și cred că va trebui să fie actualizat pentru că până atunci vor fi uh, elaborate noi tehnologii. În momentul de față nu putem decât să acoperim o anumită gamă de vehicule grele. Apoi ne concentrăm pe acele vehicule grele care circulă foarte mult, care au mulți kilometri pe bord și care sunt foarte importanți așadar din punct de vedere al emisiilor și implicit din punct de vedere al economiilor care se pot face. În ceea ce privește obiectivele propuse, Comisia pe baza studiului de impact, pe care cred că l-am citit de câteva ori înainte să fie publicat, aceste obiective sunt ambițioase. Ca să explic acea, acel interval de 15 până la 20%. La 20% se ajunge dacă totul se sincronizează. Cred că în ceea ce privește tehnologiile existente, lucrurile sunt valabile cu sincronizarea. Dacă ne uităm la tehnologie, sunt producători care folosesc anumite tehnologii, uh, producători care folosesc alte tehnologii, deci aceste tehnologii există. Nouă ni se pare că 15% este un obiectiv ambițios. Domnul Matthews nu mai este aici, dar și 20% ni se pare fezabil. În propunere nu am făcut referire la anumite categorii de vehicule. Există această tendință înspre electrificare și motivul pentru care nu am făcut referire la anumite categorii este lipsa de date pentru care nu am putut să facem un, o evaluare corectă. Vom reveni cu mai multe informații în 2022 cu privire la autobuze, autocare și vehicule mai mici. Și va trebui să vedem până atunci ce tip de tehnologii vom avea disponibile în anii care urmează. S-a observat că în ceea ce privește autobuzele, lucrurile progresează mult mai rapid, deci acest lucru se va reflecta în evaluarea de impact din 2022. De aceea, în ceea ce privește stimulentele pentru vehiculele cu emisii zero sau emisii scăzute, am optat pentru supercredite, pentru că situația nu e clară. Putem să revizuim această situație în 2022 dacă avem informații suplimentare. Însă, dacă bine vă amintiți, atunci când am introdus legislația pentru autovehicule, au început și atunci cu supercredite și cred că acest lucru a ajutat uh, la stimularea industriei în primii ani pentru ca aceasta să creeze noi tehnologii. În ceea ce privește punerea în aplicare care să fie eficientă din punct de vedere a costurilor, aici avem mai multă flexibilitate pentru că există o structură um, pe, de care se bucură uh, mașinile mari și aceasta este mai eficientă și le face să fie mai durabile decât autovehiculele. Apoi și în ceea ce privește guvernanța, am făcut lucrurile în paralel. În ceea ce privește penalitățile, cred că ele sunt destul de mari pentru a ne asigura că producătorii vor alege să creeze tehnologii noi și nu doar să plătească prima Cred că și dumneavoastră ați observat acest lucru. Um, într-o comunicare recentă, unul dintre producători a spus că este îngrijorat în ceea ce privește penalizările din propunere. În ceea ce privește tehnologiile subiacente, a vorbit domnul Fielner despre studiul pe care l-am făcut pentru a analiza aceste tehnologii. Urmează să fie publicat acest studiu. Studiu vom încerca să, să facem să se întâmple în cam două săptămâni. Nu vă pot spune când, dar în curând va fi. Asta ca să fim foarte transparenți, noi, Comisia. Și să vedeți și dumneavoastră pe ce ne-am bazat în evaluarea de impact. Eu cred că este un studiu foarte precis, minuțios, și realist în același timp, analizând ce se poate face cu adevărat. O ultima întrebare s-a referit la combustibili. În mod clar, Comisia consideră că trebuie să ne gândim mai amplu, să avem o abordare mai amplă în ceea ce privește camioanele și, um, și remorcile și în autobuzele decât uh, am avut la autovehicule. Atunci când vine vorba despre termenul lung, există o varietate mai mare de tehnologii. Biocombustibilii cu siguranță pot ajuta la decarbonizarea acestor vehicule grele am stabilit stimulente pentru acest lucru în cadrul Directivei pentru Energie Regenerabilă, care tocmai a fost uh, adoptată de către colegislatori și am uh, dorit să vedem dacă prevederile acolo, de acolo pot să fie incluse și în uh, propunerea referitoare la, uh, la remorci și camioane. Uh, pentru a ne bucura de beneficiile acesteia. Nu trebuie să avem o, o dublă numărătoare. Răspunderea va cădea pe umerii producătorului, uh, pentru că producătorul nu știe ce fel de combustibil va pune șoferul în uh, în rezervor. Poate să fie diesel, poate să fie uh, uh, biocombustibil, deci trebuie să fie inovator. Um, știu că m-am lungit un pic, dar este pentru prima oară când facem această propunere și cu siguranță este în beneficiul tuturor. Mulțumesc foarte mult! Domnul Eichhout, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și colegilor din comisie pentru contribuțiile lor, care sunt de foarte mare ajutor și mulțumesc și Comisiei Europene pentru explicații și pentru promisiunile de informații suplimentare. E important acest lucru, pentru că dacă l-am înțeles bine pe Christopher, dacă se pot uh, atinge obiectivele în materie de lubrifianți, el o să-și schimbe locul de muncă și o să se îmbogățească vreau să se consemneze acest, această promisiune făcută de Christopher în procesul verbal. Pe scurt, cred că principala discuție se va roti în jurul echilibrului. În primul rând, adică pe de o parte, electrificarea este încă o tehnologie destul de nouă care trebuie să fie stimulată, până la un anumit nivel. Pe de altă parte, trebuie să investim în continuare în eficientizarea motoarelor cu combustie internă, deci trebuie să nimerim echilibrul corect. Până aici suntem de acord. Dacă privim studiul de impact, aici se vorbește despre îmbunătățirea tehnologiilor existente, dar există și alte chestiuni pe care trebuie să le pregătim, astfel încât după 2025 să avem o adevărată reducere a emisiilor. Christopher a spus că el ar vrea să aibă super, super credite și mai mari. Dar l-am auzit și pe Niels, prin uh, doamna Riz, că are întrebări în ceea ce privește aceste, efectul acestor super, credite. Întrebări pe care le am și eu. Deci trebuie să analizăm chestiunile acestea, dar modestul mandat pe care l-am stabilit pentru toate categoriile este o abordare mai bună. Chiar în studiul de impact se spune că este un instrument uh, eficient. Deci chiar putem merge mai departe pe baza acestei concluzii. S-a spus că decidenții fac hotărâri cu privire la uh, tehnologie. Vă amintesc că este vorba despre un mandat pentru emisii, pentru vehicule cu emisii zero și foarte scăzute. Nu scrie nicăieri că e numai uh, vorba de vehicule electrice. Deci, și dacă vreți să aveți numai supercredite, să fim serioși, obiectivul este același, dar instrumentul este altul. Pentru aceste vehicule avem nevoie de instrumente specifice și de îmbunătățirea tehnologiei existente. Deci trebuie să facem lucrurile corect, avem echilibrul corect, dar, corect, dar ambele trebuie să se întâmple. Deci, dacă bine am auzit um, de la raportorul PPE, cred că nu ar trebui să ne plângem că încercăm să le facem pe amândouă. Apoi, scenariul de referință din 2019 pe care l-a menționat Comisia, încercăm să atenuăm aceste pericole într-adevăr și în ceea ce privește flexibilitatea între termen scurt și termen lung, a mai spus Christopher că um, nu se pot îndeplini obiectivele, dar eu zic uh, că tocmai aici am introdus o marjă de manevră prin care nu se, dacă nu se îndeplinesc obiectivele pentru 2025, trebuie să se îndeplinească pentru 2030. Aici am introdus niște flexibilitate. Arthur a spus de vreo câteva ori um, că nu putem aștepta până în 2022. Noi știm deja că există rezultate. În 2022 vom avea o nouă comisie și trebuie să vedem ce studiu de impact va scoate acea comisie. Deci eu cred că este o pierdere de vreme, timp pe care nu-l avem. Putem progresa pe aceste aspecte mm, între timp și revizuirea din 2022 există pentru a ne asigura că vom corecta ce nu merge bine. Dar așa trebuie să facem, nu trebuie să așteptăm până în 2022, cum a zis Comisia, pentru că vom pierde timp prețios și Colegul nostru a spus că nu avem acest timp la dispoziție nici din, timp, din punct de vedere al climei, nici din punct de vedere al inovației, pentru că există multe regiuni din lume care au deja obiective bine stabilite pentru aceste vehicule grele. Suntem ultima regiune care le stabilește și, deci, dacă nu mergem mai departe, vom pierde și în materie de luptă împotriva schimbărilor climatice și în materie de tehnologie. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult! Am încheiat astfel dezbaterea pe această temă. Termenul limită pentru amendamente este prea strâns, după cum a spus domnul Fielner, 4 septembrie, la ora 11. Deci 4 septembrie și vom vota în 18 octombrie în cadrul comisiei. Cum trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, FEDER și uh, Fondul de Coeziune. Here we are considering a draft of... Analizăm un proiect de aviz. Doamna Conecna este raportoare. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Voi lua cuvântul foarte succint. După cum știți, pe 2 mai 2018, Comisia a adoptat proiectul cadrului financiar multianual pentru 2009, 2027, care include FEDER și Fondul de Coeziune. Eu mă Mă bucur pentru că propunerea comisiei uh, simplifică procedurile complexe legate de fondul de coeziune și de FEDER și uh, extinde măsurile referitoare la um, obiectivele de mediu. Mă bucur că se investește pentru uh, reducerea emisiilor de carbon, pentru că se mizează pe economia circulară și pe dezvoltarea de sisteme energetice inteligente. Uh, de asemenea, pentru că se îmbunătățește stocarea de energie și rețelele de ape. Eu cred că proiectul uh, reacționează bine la noile provocări și de aceea n-am modificat fundamental propunerea. Am încercat doar să subliniez mai multe priorități ale comisiei noastre, Envi. Vreau să avem mai multe mijloace financiare pentru uh, modernizarea necesară a infrastructurilor statelor membre pentru atingerea obiectivelor ambițioase în cadrul normelor juridice ale Uniunii în materie de mediu, transport, deșeuri, climă, în conformitate cu acordul la Paris. Această uh, transformare va duce în mai multe zone la uh, scăderea locurilor de muncă în mai multe state membre Ehm, aceste fonduri reprezintă 50% ehm, din investițiile publice. Fără aceste fonduri, statele membre nu ar avea capacitatea financiară să financeze aceste investiții necesare. Având în vedere că se așteaptă ca ehm, aceste mijloace din fondul de coziere să fie utilizate pentru atingerea obiectivelor de mediu, cred că reducerea Uh, mijloacelor uh, financiare din aceste fonduri nu este uh, adecvată. Nu este un lucru bun. Planurile globale ale statelor membre în vederea obiect, atingerii obiectivelor 2030 trebuie să fie avute în vedere, în special în ceea ce privește reducerea emisiilor de carbon. De aceea, uh, propun să adăugăm 5% la obiectivul 1 și să-l adăugăm la obiectivul 2, pentru că trebuie să reducem radical emisiile și poluarea. Prin urmare, trebuie să creștem numărul vehiculelor cu emisii zero și trebuie să mizăm pe mobilitatea urbană multimodală din obiectivul 3. Acesta trebuie să fie transferată către obiectivul 2 și să, trebuie să facem presiune asupra statelor membre pentru ca ele să-și atingă aceste obiective. Din, ferici, din nefericire, 60% din uh, stațiile de încărcare pentru aceste vehicule electrice se află doar în patru state membre din Uniunea Europeană. Trebuie să oferim statelor membre și regiunilor posibilitatea finanțării uh, infrastructurii pentru uh, ca vehiculele electrice să ajungă în toată Europa. Acest lucru este legat de obiectivul global în materie de emisii. În această vară uh, am văzut secete mai gravă decât în ultimele două decenii cu incendii devastatoare. De aceea trebuie să creștem și mai mult investițiile pentru protecția izvoarelor, ecosistemelor, uh, apei potabile și apei de îmbăiat. Trebuie să ne concentrăm și pe investițiile pentru combaterea polorii fonice, pentru modernizarea infrastructurilor um, învechite pentru a putea atinge obiectivele economiei circulare. De asemenea, trebuie să îmbunătățim și accesul la îngrijiri medicale. Avizul a fost pregătit um, cu o mare presiune uh, în ceea ce privește timpul, uh, înțeleg care sunt limitele lui. Aștept cu uh, mult interes părerile și observațiile dumneavoastră. Sunt deschisă la propunerile dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim uh, foarte mult. Domnul Țurcanu are cuvântul acum. Președinte, aș dori să încep prin a felicita Comisia pentru încercarea întrăzneață de simplificarea procedurilor și de a pune sub aceeași umbrelă mai multe programe financiare, cum este cazul Fondului European Social Plus și, desigur, cazul acestor două programe aflate în discuție astăzi. Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune sunt două programe de finanțare cuprinzătoare și complexe, care, în actualul cadru financiar, beneficiază de finanțare semnificativă. Sunt ușor dezamăgit că în prezent propunerea Comisiei reduce la jumătate finanțarea și aici sunt de acord cu raportoarea, doamna Conecina, în ceea ce privește faptul că reducerile propuse sunt semnificative în comparație cu ceea ce este în prezent. Cum spunea și doamna raportoare, sunt de acord cu orice transfer, ca orice transfer de fonduri trebuie justificat în urma unei analize amănunțite. Doresc să menționez și faptul că o astfel de scădere a fondurilor poate impacta negativ performanța proiectelor. Salut propunerea Comisiei în ceea ce privește concentrarea tematică pe cele cinci obiective politice – promovarea transformării economice inteligente, promovarea tranziției către o energie nepoluantă și investiții în economia circulară, dezvoltarea mobilității și a conectivității transporturilor regionale, implementarea pilonului european al drepturilor sociale și promovarea dezvoltării durabile și integrate a zonelor urbane. Referitor la situația specifică a regiunilor, textul propus de comisie poate fi îmbunătățit. În opinia mea, Combaterea decalajelor regionale la nivel european este una dintre provocările cele mai mari ale Uniunii. Există regiuni extrem de slab dezvoltate și care se confruntă cu probleme diferite în funcție de poziționarea geografică, de climă sau de situația demografică sau chiar în funcție de situația geopolitică a zonei. Cu precădere, aici doresc să mă refer la sporirea finanțării către zonele slab dezvoltate, mai ales către regiunile extreme ale Uniunii sau cele care au la graniță state învecinate și mai slab dezvoltate, de exemplu cum este regiunea de nord-est din România, la graniță cu Republica Moldova și Ucraina. Și nu este doar cazul izolat al României în discuție, există și exemple de acest gen în Croația, Bulgaria, Polonia, etc. În astfel de zone este greu să vorbești despre dezvoltarea de infrastructură sau despre dezvoltare urbană durabilă. Toată lumea știe că există un clasament referitor la nivelul de trai pe fiecare euroregiune în parte. Propunerea mea concretă este să se prioritizeze investițiile către acele euroregiuni din coada clasamentului cu PIB-ul cel mai scăzut pe cap de locuitor pentru a le da șansa să simtă real că fac parte din Uniunea Europeană. Din cele 281 de euroregiuni medii ne atrag atenția că cel puțin 10% dintre aceste euroregiuni au nevoie de investiții de acest gen. FDR-ul și IFC-ul reprezintă cel puțin 50% din investițiile publice și unele state membre au nevoie de aceste resurse să se poate angaja în continuare pentru investiții de anvergură care au ca scop dezvoltarea regiunii. Referitor la raportul doamnei Conecina, mi s a părut interesantă propunerea cu privire la punctele de reîncărcare pentru vehiculele cu emisii scăzute, amendamentele unu și. doi Într-adevăr, pentru zonele dezvoltate ar fi o prioritate și oportunitate. Însă, repet ce am spus mai devreme, pentru alte zone slab dezvoltate, aceasta nu este neapărat o prioritate și cred că trebuie găsită o soluție de mijloc care să se adapteze la necesitățile fiecărei euroregiuni de dezvoltare în parte. Un alt aspect la fel de important, și aici salut propunerea raportoarei, care se concentrează pe promovarea gestionării durabile a apelor și, măsurilor, și măsuri de combatere a secetei și inundațiilor. Fenomenul este real, îl simțim toți în fiecare zi, în diferite zone ale Uniunii, din cauza schimbărilor climatice, ne confruntăm cu modificări semnificative de temperatură sau ploi abundente. Politica de coeziune este esențială pentru o economie circulară reală. Țările mai puțin dezvoltate ar trebui să aibă posibilitatea de a-și moderniza instalațiile existente de, tra de tratare a deșeurilor reziduale pentru a deplini obiectivele economiei circulare sau chiar de a-și procura instalații noi acolo unde nu există. Propunerea de reducere cu 8% a fondurilor pentru sănătate în comparație cu perioada 2014-2020 este regretabilă. Printr-o politică de coeziune înțeleg faptul că acestea trebuie să îmbunătățească starea de sănătate a cetățenilor europeni, mai ales că în unele regiuni slab dezvoltate, spitalele nu au beneficiat de investiții și, mai grav, în unele zone nici nu există acces la cabinetele de medicină primară. Unde este sărăcie, sănătatea cetățenilor este vulnerabilă. Cred că propunerea raportoarei de a crea sinergii cu Fondul Social European Plus și cu componenta să și componenta sa privind sănătatea și pilonul european al drepturilor sociale în cadrul semestrului european este de bun augur. Dragi colegi, consider că trebuie atenuate decalajele între regiuni prin investiții strategice și accesul acestora la fonduri suficient de flexibile încât să se muleze pe necesitățile fiecare zone în parte. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc uh, foarte mult, uh, domnule Țurcanu. Îmi pare rău, uh, dar timpul este foarte limitat, de aceea repet că trebuie să luați cuvântul mai puțin. Același lucru este valabil și pentru domnul Tănăsescu, care a cuvântul în numele doamnei Sârbu. Micro. Botswana. Aș vrea să-i mulțumesc raportoare pentru munca depusă până acum. Nu cred că se îndoiește nimeni de valoarea adăugată a politicii de coeziune și a politicii de dezvoltare regională, dar și de beneficiile atât de vizibile pentru cetățeni. Din nefericire, bugetul acestor două politici a suferit tăieri de 10% în comparație cu exercițiul financiar precedent. Mă bucur însă că obiectivele de mediu se numără printre obiectivele tematice ale acestor politici, însă cred că, pe lângă măsurile legate de eficiența energetică, de adaptarea la schimbările climatice, de tranziția la economia circulară, de gestionarea apei sau de păstrarea biodiversității, ar mai trebui adăugate și altele, precum gestionarea sustenabilă a deșeurilor. De asemenea, cred că este esențial ca acele proiecte care au un factor ridicat de sustenabilitate sau proiectele verzi să aibă prioritate atunci când se evaluează alocările bugetare din fondurile de dezvoltare regionale sau de coeziune. Susțin cu toată tăria conceptul de green financing și cred că aceste politici ar trebui să-l aibă ca și vector comun. Pe de altă parte, cred că investițiile în infrastructura medicală, precum și în cercetarea și inovarea din domeniul medical, trebuie să se bucure de mai multă susținere financiară. Sper la o bună colaborare cu raportoarea și cu ceilalți raportori din umbră. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, faptul că ați fost scurt. <laughs> um, now, replacing Madame Yatenmaki, Madame Ries. Doamna Ries pentru doamna Matemianchi. Da, de data aceasta merg mai spre nord. Amelia apreciază abordarea comisiei pentru ultimul, următorul UNFF UE trebuie să investească bani în sectoarele cele mai promițătoare în domeniu pentru o tranziție spre decarbonizare, specializare inteligentă și răspuns la cererile pieței. Subvențiile cele mai bune duc la independență, independența de subvenții. Anelia se bucură de pre- prezența puternică în toate regiunile UE, simplificarea administrației, și a dezvoltării regionale. Cel mai important, obiectivele Fondului uh, de Dezvoltare uh, FEDER și uh, FECE, raportul Conieșca, subliniază chestiuni importante în raport, investiția în reforma infrastructurii de transport, pentru că emisiile pun problemă. Este o, totuși o întrebare cu privire la plasarea transportului multimodal în ambele uh, politici, 2 și 3, conectarea Europei și mm, pentru Europa mai verde sau numai într unul din ele. Iar trebuie să știm dacă e vorba de un obiectiv care susține logica întregii distribuții tematice. Mulțumesc. Domnul Scrulec. Mulțumesc, doamna președintă. Voi vorbi în croată. Mulțumesc, doamnei raportor, și pentru prezentarea proiectului de text. În mare parte sunt de acord cu domnia sa și pentru, cu utilizarea fondurilor care nu țin cont de necesitatea disocierii de schimbarea climatică și care adeseori neglijează proiectele care protejează mediul și care duc la răs, răspândirea resurselor. Economia circulară este una dintre marile reușite ale comisiei noastre în acest mandat. Trebuie să facem tot ce putem, ce apare în pachetul economiei circulare. Dar deocamdată nu văd cum vom reuși să aplicăm economia circulară în fondul de coeziune și în FEDER. Statele membre trebuie să identifice uh, ce ajută la dezvoltarea colectivităților locale, calității vieții și cetățenilor. Fondurile trebuie să fie motoare de schimbare, să permită orientarea sectorului privat care să-și orienteze modelul de afaceri. Doar așa putem atinge obiectivele comune. Însă este esențial să fim vigilenți cum cheltuiem uh, banii dacă vrem să rămânem pe uh, drumul cel bun. Mulțumesc, domnul Ghi, numele comisiei. Mulțumesc mult, doamnă președintă. Mulțumesc pentru invitație și pentru posibilitatea oferită să iau cuvântul în această după masă. Mulțumesc doamnei raportor pentru abordarea pozitivă și foarte constructivă și mă bucur că s-a recunoscut efortul Comisiei de maximizare a contribuției politicii de coeziune pentru dezvoltarea a unei Europe mai verzi și decarbonizate. FEDER și CF-ul sunt elemente cheie care contribuie la această dezvoltare procentajele mm, orientative sunt mai mari decât media prezentată în bugetul Comisiei pentru după 2020, tocmai pentru că sunt și alte activități pe care fondurile le susțin și le vor continua să le susțină, inclusiv exemplele pe care le-am auzit deja de la Eh, europarlamentari azi de după masă. Pe scurt, aș vrea să subliniez cu permisiunea noastră câteva elemente. În primul rând, cu privire la structura regulamentelor. Astăzi ne uităm la ceea ce numim unul dintre regulamentele de fonduri împărțite sau aici mai clar vorbim de FEDER și fondul de coeziune. În asemenea, eh, regulamente există un regulament comun care le acoperă pe toate și anume eh, care se referă la coordonarea dintre fonduri pe care le-am menționat deja în această dupămoasă și care stabilește câteva dintre elemente deja menționate cu privire la efortere, eforturile de concentrare ale finanțării. Detalii care sunt în regulamentul prevederilor comune cel larg și nu în fiecare regulament în parte. Și regiunile cele mai sărace vor primi după 2020 mai mult decât în prezent. Deci vom crește concentrările ușor pentru cheltuielile în zonele cele mai sărace ale Uniunii. În final, veți vedea textul acestui regulament că este scurt și succint. Am ales în mod expre acest lucru din partea Comisiei. Am încercat ca parte a eforturilor noastre de simplificare să reducem semnificativ cantitatea de text și de legislație și am reușit în cea mai mare parte să reducem regulamentele la jumătate din punct de vedere a numărului de cuvinte. Am recunoscut că nu înseamnă și o simplificare în mod automat, dar în mare parte da. Și am încercat în același timp să evităm pe cât se poate să intrăm prea în detaliu cu liste de toate acțiunile posibile pe care le putem susține. În politica de coeziune, prin managementul comun, e important să avem state membre și regiuni împreună și am încercat să nu fim prea prescriptivi sau detaliați din punct de vedere al reglementărilor pentru a asigura flexibilitatea necesară, astfel încât regiunile și statele membre să-și poată adapta programele cât mai adecvat în funcție de zonă, regiune și prioritățile pe care le au. Iată de ce uneori nu veți vedea, poate, toate nivelul, tot nivelul de detaliul numărul de exemple cu privire la susținere pentru sănătate, pentru economie circulară și toate detaliile. Economia circulară este prezentă, sănătatea este prezentă, dar poate că nu am mers în detaliile din trecut. A fost o alegere deliberată să oferim mai degrabă un cadru, dar care să asigure flexibilitatea necesară uh, la nivel local. Să sper că acest lucru, cu acest lucru am reușit să explic abordarea noastră. Mulțumesc, doamna Conecna. Pe scurt, dacă se poate. Da, voi fi succintă. Mulțumesc colegilor, coraportor. Aștept cu nerăbdare discuția. Sunt deschisă propunerilor. Putem explica în mod detaliat ce m-a făcut uh, să fac transferul între diversele obiective și de ce am redus pe de o parte, de ce am crescut pe de alta, dar face parte din discuțiile pe care le aștept cu nerăbdare. Mulțumesc! Termenul de amendamente 5 septembrie și votăm pe 18 octombrie. Cu asta încheiem acest subiect și trecem la ultimul de pe agenda și anume proiect de aviz cu privire la practici comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente. Comisia Agri a hotărât să uh, propună data votului, să adoptăm un aviz în termen foarte scurt pentru amendamente. Deci, raportorul doamna Iuso a fost deja informată și eu vă anunț termenul pentru acest raport și pentru depunerea amendamentelor mâine la ora 2. Să ascultăm acum doamna raportor. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, Comisia Agri dorește să voteze mai devreme. La baza acestei propuneri stă faptul că în lanțul alimentar există verigi slabe. Există verigi foarte puternice, cum sunt multinaționalele, și există verigi foarte slabe, uh, de exemplu micii agricultori. De aceea există un consens foarte mare în toate țările pentru a evita, împiedica practicile neloiale prin care se abuzează de aceste diferențe de putere. Politica agricolă comună a introdus noi prevederi pentru a îmbunătăți po poziția pe piață a acestor verigi slabe, dar există încă marjă de manevră legislativă. Inițiativa pentru lanțul alimentar este un instrument pe bază voluntară și se bazează pe niște principii și de, pe niște bune practici, dar din nefericire este insuficient acest instrument pentru a combate practicile neloiale din domeniu. În plus, 20 de țări din Uniunea Europeană, printre care și Spania, au legislație națională menită să lupte împotriva practicilor abuzive și neloiale din cadrul lanțului alimentar. De aceea, cred că este uh, necesar și trebuie să felicităm Comisia pentru că a venit cu această propunere să se stabilească niște norme minime în ceea ce privește unitatea pieții în toate statele membre pentru a lupta împotriva acestor practici. Propunerea e bună, după cum am spus, dar poate fi îmbunătățită în anumite privințe pentru ca ea um, să nu devină lacunară propun câteva modificări. Și uh, raportul de Castro este foarte bun, trebuie să spun asta. Modificările mele se referă la domeniul de aplicare, care, după părerea mea, este prea restrictiv. restrictiv. Toți agenții, indiferent de dimensiunile lor economice, trebuie să fie protejați împotriva practicilor neloiale. De aceea eu propun extinderea uh, domeniului de aplicare și acesta este sensul amendamentelor 1, 1 2, 4, 5 și 8. De asemenea, statele membre trebuie să poată aplica legislații mai restrictive decât uh, directiva propusă de comisie. Această măsură se, trebuie să se poată aplica întregului coș, nu doar câtorva produse. De asemenea, textul comisiei nu se referă la um, um, uh, vânzarea la vânzarea în pierdere, deși aceasta este o practică foarte uzitată. Și în acest sens, pentru a proteja împotriva acestei practici, uh, avem amendamentul meu 17. Contractele subscrise nu este o condiție indispensabilă, dar este de recomandat pentru a evita practicile abuzive din cauza garanțiilor oferite de producător. Nu este prevăzută în text obligativitatea de a avea asemenea contracte, dar um, guvernele pot să impună aceste practici pe teritoriul lor. Nu zic că aceste contracte ar trebui să fie obligatorii, însă impunerea lor trebuie să fie o prerogativă a statelor membre. Și amendamentul 22 în acest sens merge. Eu cred că îmbunătățește um, această măsură. În plus, contractele împotriva practicilor, practicilor neloiale trebuie să aibă și o metodă de calcul a sancțiunilor. Eu am propus o formulă asemănătoare cu cea care există în alte domenii, de exemplu în pescuit. Înțeleg însă că aceasta va lăsa loc pentru dezbatere, dar ea poate fi folosită pentru că a fost deja folosită și în alte legislații este nevoie, în concluzie, de o normă privind sancțiunile. În ceea ce privește dispozițiile naționale, ei bine, statele membre trebuie să poată avea observatoare naționale ale lanțului alimentar pentru a supraveghea practicile abuzive și uh, impunerea prețurilor. Au fost, au fost până acum un instrument foarte bun aceste observatoare și s-au împiedicat practicile neloiale în statele membre. Acesta este amendamentul 28. În mare, cam acestea sunt uh, măsurile pe care le-am propus în proiectul meu de aviz și, după cum a spus și dumneavoastră, termenul limită pentru amendamente este mâine. Deci e foarte strâns. Mulțumesc foarte mult. Domnul Tănăsescu. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc raportoarei pentru eforturile depuse în vederea îmbunătățirii propunerii Comisiei. Practicile comerciale neloiale contribuie la instabilitatea veniturilor producătorilor, ducând la creșterea risipei alimentare, dar și la standarde scăzute de calitate și de aceea trebuie limitate de urgență. Din păcate, doar 20 de state membre ale Uniunii Europene au o legislație specifică practicilor comerciale neloiale și am așteptat de atâta vreme o propunere legislativă din partea Comisiei, însă, sincer, există o oarecare dezamăgire aici. Așteptam ca această propunere să fie puțin mai ambițioasă și mai completă. Însă este un punct de plecare bun și cred că raportoarea a făcut niște pași importanți pentru a îmbunătăți. Sunt de acord cu raportoarea că scopul directivei trebuie să fie lărgit. Cred că și cooperativele trebuie să fie incluse în scop, precum și operatorii mai mari, nu doar întreprinderile mici și mijlocii. De asemenea, sunt de părere că pe lângă lista de practici neloiale propuse de comisie putem adăuga multe alte practici neloiale și sper că împreună cu raportoarea și ceilalți raportori din umbră să putem conlucra pentru ca această directivă să conțină o listă exhaustivă de practici neloiale. De asemenea, consider că atunci când producătorii fac o plângere împotriva unor retaileri, Principiul confidențialității trebuie respectat pentru a ne asigura că aceștia să nu sufere consecințe sau să fie scoși de pe lista de furnizori. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu. Mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc și eu doamnei Ayuso pentru uh, elaborarea acestui aviz. Vreau să mulțumesc și comisiei, pentru că e vorba de un subiect foarte important. Um, abuzarea agricultorilor și risipa de alimente sunt chestiuni prea importante. De asemenea, IMM-urile uh, care produc alimente uh, sunt foarte afectate. În Polonia, de exemplu, s-au cumpărat, sme, s-au cumpărat smeură la 10 cenți pe kilogram, iar uh, prețul de vânzare era de 4 euro pe kilogram, deci de vreo 40 de ori mai mare decât prețul de uh, producere. Încercăm să reglementăm acest lucru la nivel european, chiar dacă eu sunt uh, pentru um, soluționarea acestor probleme la nivel național. Cred că dacă vorbim despre vânzători cu amănântul mari, și angrosiști de dimensiuni mari, trebuie să facem un efort pentru a reglementa lucrurile la nivel european, pentru a limita aceste practici. De asemenea, ar trebui să includem, uh, includem sancțiuni, pentru că dacă etica și moralitatea nu există, trebuie să aplicăm legea. Uh, vreau uh, să o întreb raportoare de ce a exclus din sfera de aplicare cooperativele. Uh, Abuzul, um, în general, uh, vine din partea lanțurilor um, de detailiști mari. Voi depune un mâine Mulțumesc! Yes, thank you very much, Chair, and would like to uh, thank... Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc doamnei Ayuso pentru munca excelentă depusă. Desigur, cu toții ne opunem uh, tacticilor neloiale. Trebuie să abordăm acest subiect, dar întrebarea este prin ce măsuri, în ce mod uh, să facem acest lucru, ce fel de legi sunt necesare. Comisia Europeană a venit cu uh, două evaluări de impact în linii mari și a decis că trebuie să îi protejăm pe cei care au putere de negociere mai mică în lanțul de furnizare de alimente. Pentru mine este important să avem uh, un lanț de furnizare de alimente corect și uh, clar și în care toți să aibă aceleași posibilități și oportunități. Acum, uh, colegii, prin amendamentele lor, încearcă să îmbunătățească această propunere și noi la ALDE încercăm să extindem sfera de aplicare a propunerii Comisiei. Nu trebuie să rezolvăm probleme care nu există nu uh, putem să vedem care sunt consecințele negative ale extinderii sferei de aplicare, însă poate că există argumente uh, în favoarea unei mai mari flexibilități la încheierea contractelor. De ce, aș vrea să întreb Comisia, de ce au stabilit Uh, această sferă de aplicare și ce părere au uh, reprezentanții Comisiei despre propunerile de extindere a sferei de aplicare. În anumite state membre există legislație care abordează problema uh, practicilor comerciale neloiale, alte state membre nu au o legislație foarte eficientă în acest sens. Eu cred că este important să avem uh, un cadru bun la nivel european, să putem uh, face schimb de bune practici, dar cred că poate este mai potrivită aici legislația națională pentru a aborda problema uh, pe care o discutăm. Mai bine poate decât să avem o legislație um, standard care să se aplice tuturor situațiilor din statele membre. Nu mă opun în totalitate unei legislații la nivel european, dar vreau să pun pe masă și această propunere. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Coneci, are cuvântul acum. Foarte pe scurt, vă rog. Mulțumesc, mă scuz, vă adresez scuzele mele pentru pentru că au cuvântul, avem puțin timp pentru elaborarea acestui uh, aviz important care afectează Europa întreagă și toți agricultorii din Europa, am discutat prea puțin despre acest aviz. Mi-e pare rău pentru că acest aviz va avea un impact vital asupra fermierilor, cetățenilor, asupra mediului rural, pentru că majoritatea statelor membre au anumite reguli, însă acestea nu sunt armonizate, sunt fragmentate și în state membre diferite se um, folosesc abordări incompatibile pentru a rezolva aceleași probleme. Ne lipsesc mecanismele de coordonare. Eu vreau să menționez chestiunile care mă îngrijorează din, acestea, din acest aviz pe care trebuie să-l pregătim. Eu cred că ele vor avea un impact semnificativ asupra statelor membre. Dacă vorbim despre relația cu IMM-urile, nu vorbim decât despre relația cu acestea, despre practicile neloiale, nu sunt uh, nu le afectează pe acestea. Este dovedit că uh, practicile neloiale de fapt au loc între toate tipurile de întreprinderi, indiferent de dimensiunile acestora. Nu există nicio o definiție a practicilor nelo- neloiale ca atare. Ce înseamnă o astfel de practică? În anumite state membre există liste exhaustive și acest lucru nu s-a dovedit a fi un sistem foarte bun. Statele membre au renunțat la această listă exhaustivă pentru că pur și simplu firmele au învățat să um, au găsit soluții alternative să eludeze această listă. Practici, există practici care dispar, altele care sunt create. Multinaționalele agroalimentare se comportă uh, astfel în statele membre, iar Comisia închide ochii. Uh, lista și definiția sunt insuficiente. În contracte nu trebuie să tratăm toate relațiile posibile între companii trebuie să ne ferim nu doar la contracte, ci la relația în general între vânzător și cumpărător. Există multe erori în viața de zi cu zi și uh, anumite prevederi pot aduce prejudicii agricultorilor, pentru că această directivă nu face decât să susțină situația care există deja în statele membre. Uh, adică permite mulțina, multinaționalilor să uh, ac- acționeze cu toată forța de care dispun uh, și eu cred că ar trebui să uh, dăm înapoi comisiei această propunere, dar pentru că nu avem timp și nu ne permite timpul acest lucru, eu am pregătit 25 amendamente și mă voi lupta pentru ca ele să fie adoptate. Mulțumesc. Grozav, totul trebuie să fie în engleză. Mâine vă amintesc. Domnul Lavia. În primul loc, un ringrațiament alla relatrice pentru sforzo fatto, perché... Mulțumesc uh, și eu raportoarei pentru eforturile depuse. În 20 din cele 27 de state membre, spune vorbitorul, există deja uh, legi în acest sens. Însă în multe țări uh, aceste legi nu funcționează, având în vedere că volumul uh, tranzacțiilor comerciale a crescut, avem nevoie de armonizare la nivel european, eu sunt pentru acest lucru, dar uh, sunt de acord cu raportoarea, pentru că e vorba uh, de extinderea la toate produsele agricole. Uh, um, cred, cred că trebuie să extindem uh, sfera de aplicare la toate produsele agricole. Deci să extindem sfera propusă de comisie. Există și problema specifică a vânzărilor în pierdere și de vânzările profesionale, uh, promoționale de sfârșit de an, care apasă foarte mult pe umerii uh, IMM-urilor din amontele lanțului. Desigur, există un drept uh, comercial de care ne putem prevala, dar el este limitat în anumite state membre, după cum am putut constata. Este nevoie de o disciplină consolidată dar, desigur, trebuie ca și statele membre să devină mai conștiente de mizele despre care vorbim. Anumite state membre s-au mobilizat destul de bine pentru a-i ajuta pe operatori la diverse niveluri ale lanțului de furnizare. În anumite state membre, aceste forțuri au dat roade, însă în altele, normele și recomandările făcute au fost rapid eludate. Trebuie să facem puțină ordine acolo pentru ca uh, rapoartele să fie mai bine uh, clasificate. Și o ultimă chestiune legată de implica, implicările, consecințele acestor norme, prevederi. Ar trebui să prevedem și uh, sancțiuni pentru cei care încalcă aceste prevederi. în lanțul agroalimentar, care este foarte lung, întotdeauna cei care suferă sunt uh, cei mici. Pentru că ei uh, n-au cum să facă față concurenței din partea supermarketurilor. Comisia are cuvântul. Vreau să subliniez că această propunere este rezultatul unui proces foarte îndelungat, foarte dificil, care a durat peste 10 ani, dacă luăm în considerare toate fazele. Uh, până la urmă, cred că am reușit să punem cap la cap toate dovezile, toate argumentele, pentru a ne asigura că avem uh, argumentația necesară pentru uh, o directivă așa cum am propus-o noi. Cred că am, am discutat deja uh, cu colegii de la Comagri uh, elaborarea directivei înainte de mandatul uh, de încheierea mandatului actual, pentru că nu știm uh, ce se întâmplă cu propunerea dacă uh, se încheie acest mandat. Cred că avem o ocazie foarte bună și trebuie să profităm de ea. Raportarea și domnul Hoitema au adus în discuție extinderea sferei de aplicare a directivei pentru a proteja IMM-urile de uh, pe cei detailiști mari, pentru că trebuie să-i protejăm pe cei mici în fața celor mari, pe cei slabi în fața celor puternici. Noi nu considerăm că trebuie să-i protejăm pe producătorii de alimente multinațio- din multinaționale împotriva uh, um, supermarketurilor. De ce să îi protejăm pe ei de la Uni, Unilever în defavoarea Carrefourului? Eu nu văd niciun fel de argument în favoarea acestei chestiuni. Aici acționăm în baza articolului 43 al uh, tratatului temeiul legal pentru chestiuni agricole. Cred că nu trebuie să ne îndepărtăm foarte mult de agricultor, pentru că el este cel pe care dorim în ultimă instanță să-l protejăm. Uh, Dacă vorbim despre uh, relațiile comerciale între uh, detailiști și producători multinaționali, uh, este riscant să stabilim noi termenii acestei relații. Tocmai de aceea am, ne-am limitat la această sferă de aplicare. Am propus o directivă care este menită să asigure un nivel minim de armonizare la nivel european. De ce? pentru că există deja 20 de state membre care au legislație, chiar dacă aceasta uh, diferă foarte mult de la un stat la altul, dar există și state membre care n-au deloc legislație în acest sens. Și cred că principala provocare este să asigurăm un echilibru între legislație care este complet diferită de la un stat membru la altul și situația în care nu există legislație deloc. Credem că prin abordarea um, de armonizare minimă putem uh, să împăcăm și capra și varza. Cred că am abordat cele mai um, dăunătoare practici neloiale. Acest lucru este în conformitate și cu principiul subsidiarității și cu faptul că ce propunem noi trebuie să uh, țină cont și de autonomia privată, un principiu de bază al dreptului privat. Permiteți-mi să fac câteva comentarii în legătură cu amendamentele care au fost propuse de raportoare. The amendments 18, 20 and 21, which would increase the number of practices. Amendamentele 20, 18, 20 și 21 eh, Um, care vorbește despre armonizarea practic, um, despre practici. Um, există s-a vorbit despre trecerea de la o armonizare minimă la una completă. Noi nu credem că este bine să se procedeze așa. De asemenea, vreau să mai spun câteva lucruri despre câteva amendamente. Încep cu 8, care exclude cooperativele de la aplicarea directivei. Nu văd niciun motiv uh, valabil pentru acest lucru. Mulți agricultori au de-a face cu cooperativele, care uneori sunt entități foarte mari, și le-am nega dreptul, uh, i-am lipsit de dreptul de a se apăra împotriva practicilor neloiale. Acest lucru nu este în conformitate nici cu mai multe prevedere ale PAC, care și ele, la rândul lor, Uh, tratează relațiile contractuale și acolo sunt acoperite cooperativele. Amendamentul următor la care mă voi referi este 17, vânzările uh, la uh, pre, în pierdere, vânzările în pierdere. Este aici o prevedere foarte dificil de aplicat în practică pentru că trebuie să uh, intrăm în detaliile planningului financiar al acestor companii și uh, Am văzut aici chestiuni foarte îndoielnice. Credem că nu este acoperit de sfera de aplicare a directivei pentru că nu este vorba despre o practică care joacă vreun rol în contextul relațiilor între furnizor și cumpărător. Amendamentul 22 referitor la uh, contractele scrise. Amendamentul propune ceva ce statele membre pot deja să facă, respectiv să încheie contracte scrise, să le facă obligatorii. Nu este nevoie să precizăm acest lucru în directivă. În uh, regulamentul privind organizarea comună a pieței uh, există deja prevederi care permit uh, furnizorului să ceară încheierea unui contract scris. De, de aceea cred că nu trebuie să facem noi acest lucru în directivă. Și, în final, amendamentul 27, sancțiuni. Eu uh, înțeleg că anumite criterii, că ar putea fi util să avem mai multe criterii pentru a armoniza aplicarea sancțiunilor, dar amendamentul propune uh, sincer, o măsură draconiană, 2% din cifra de afaceri pentru o companie de genul Carrefour este o sumă pe care am căutat-o, 65 uh, de miliarde de euro pe an sancțiunea ar fi de 1,3 miliarde. Poate că vreți să reevaluați acest procent care reprezintă sancțiunea. Cu siguranță e vorba despre o amendă disproporționată. Și uh, în special dacă ne gândim că există posibilitatea sporirii ei în cazul de recidivă. Uh, deci eu uh, susțin în continuare cu tărie abordarea pe care am propus-o noi, armonizare minimă, pentru că ea ne, propun, ne oferă ocazia de a crea o schemă nouă care să um, se integreze în uh, legile deja existente ale state membre și care deschide ușa um, pentru ca instituțiile să ajungă la un acord înainte de sfârșitul mandatului actual al Parlamentului, fără să ne încărcăm prea mult uh, agenda cu multe detalii. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc uh, foarte mult, domnule Merghele. Doamna Ayuso, uh, în limba engleză, cred că am terminat și nu mai fi interpretare. Voi încerca să fiu foarte succintă. Vă mulțumesc tuturor. E mai bine să avem această directivă decât nimic. Experiența mea în țara mea uh, este foarte bună, producătorii sunt foarte mulțumiți cu această uh, cu legislația existentă. În ceea ce privește entitățile neagricole, nu e vorba că uh, Carrefour este sau nu o entitate cu totul și cu totul agricolă. E vorba aici de comerțul cu produse agroalimentare nu despre tipul de entitate despre care vorbim și trebuie să ținem cont de acest lucru. Logic, această directivă nu o să vorbească despre detergenții pe care îi vinde Carrefour, evident, dar Carrefour vinde și produse agroalimentare. Desleales, bueno, pues mm, las, hay, hay muchas y se pueden definir y se pueden... Cât despre practicile uh, neloiale, sunt multe, ele pot fi interpretate cum dorim. În ceea ce privește amendamentul 8, uh, referitor la cooperative, Uh, relația între cooperativă și uh, colaboratorii săi, membrii săi, uh, este de altă natură. Există în multe țări legi ale cooperativelor care reglementează acest lucru în ceea ce privește vânzarea în pierdere. În Spania acest lucru funcționează foarte bine, nu este greu să calculezi o vânzare în pierdere, este relativ ușor, din contră. Și aceasta este um, um, o chestiune destul de normală. Uh, în legătură cu contractele scrise ar trebui să fie facultative pentru statele membre să decidă uh, statul, națion, statul membru în ceea ce uh, privește sancțiunile uh, V-am spus că mie nu-mi plac deloc. Nu e vorba aici de volumul de afaceri, de cifra de afaceri, ci de uh, volumul de câștig la care s-a ajuns prin aceste practici uh, neloiale. Mulțumesc tuturor! Mulțumesc tuturor pentru comentarii mâine la ora 2 este termenul de limită de depunere a amendamentelor, doar în limba engleză. Le mulțumim foarte mult și interpreților, spune doamna președintă, pentru că ne-au acordat amendament, câteva minute în plus. Apreciem acest lucru. Mâine ne revedem la ora 9 și jumătate pentru vot.